Urez bun venit tuturor. Reluăm reuniunea din această dimineață. O să vorbesc germană, așa că trebuie să luați căștile. Urez bun venit tuturor ascultătorilor interesați. Punctul uh, de pe ordinea de zi pe care îl vom trata astăzi aici este cel cu un titlu foarte frumos, Erasmus pentru toți, programul Uniunii pentru Educație, Formare, Tineret și Sport. Pentru prima dată discutăm oficial propunerea Comisiei în acest uh, domeniu. E vorba de educație, formare, tineret, sport pentru programul 2014-2020. Între timp am aflat cu durere în suflet că acest program în uh, Uh, readuce, eh, aduce sub aceeași umbrelă uh, um, educația, formarea, tineretul, sportul cu Comenius, um, Leonardo da Vinci, Erasmus și așa mai departe. E vorba de programul, de interna- programul Erasmus Mundus, Tempus și programele bilaterale între Uniunea Europeană și terțele state, precum și programele pentru tineret. Propunerea conține de asemenea și activitățile Jean Monnet, precum și un capitol separat pentru sport. O să vă spun exact care sunt impresiile mele despre acest program. În iulie vom dezbate această propunere încă o dată la reuniunea noastră în cel mai mic detaliu. Vom discuta atunci în special despre chestiune de gestiune și cele tehnice, care sunt foarte importante. Uh, mai apoi, uh, în septembrie, voi prezenta proiectul meu de raport, după care la începutul lui noiembrie vom și vota. După cum bine știți, încă nu știm câți bani vom avea la dispoziție, așa că ne vom exprima doar în uh, marje procentuale, după care, la începutul anului, vom vedea exact cum se structurează totul financiar vorbind. Avem uh, programul de continuare al învățării pe tot parcursul vieții, E un program pe șapte ani. Vom discuta despre acest lucru în cele ce urmează. Și apoi avem și prioritățile strategiei Europa 2020, precum și inițiativele emblematice ale Comisiei. Unul din obiectivele strategiei Europa 2020 este acela de a reduce la mai puțin de 10% uh, abandonul școlar, iar în rândul tineretului, cei care au o diplomă universitară, o diplomă echivalentă, să, fie, să aibă un procent până la 40%. Comisia prevede un buget sporit, dar este un buget sporit din puțin. Nu este grozav. Oricum este cu 70% mai mult decât uh, ce a fost propus inițial. Noi suntem de acord cu asta, sperând că cel puțin uh, pe termen mediu să ne fie tuturor foarte clar că fără educație totul e în zadar. Așa că e foarte necesar să existe această sporire 70%. Analizând și celelalte programe, fondurile sociale și așa mai departe, știm foarte bine cât de minuscul e ceea ce primim noi. Așa că să, ar fi foarte bine ca, date fiind multele obiective pe care le avem de atins, să primim o finanțare adecvată. În ceea ce privește învățarea pe tot parcursul vieții și programul aferent acestui, acestei noțiuni, trebuie să știți că Erasmus pentru toată lumea conține toate cele patru domenii, educație, formare, tineret și sport. E vorba aici despre uh, Comenius, Erasmus, uh, studii universitare, um, programe pentru cooperare cu terțele state în domeniul universitar, avem Erasmus Mundus, Tempus și alte programe bilaterale între Uniunea Europeană și alte state. De asemenea, avem și proiectul Tineret în Acțiune și activitățile Jean Monnet, care au, dețin un uh, capitol separat pe sport. O altă mare schimbare vine cu arhitectura comunicării comisiei. Se dorea o, uh, un echilibru între, o, uh, flexibil, între Um, activitățile din program și flexibilitatea legată de acestea să fie simplificate și raționalizate. Programul se axează acum pe trei tipuri de acțiune. 1. Mobilitatea indivizilor. 2. Cooperare pentru promovarea inovării. Și 3. Sprijinirea reformelor politice. Simplificarea este salutară, mai ales în ceea ce privește depunerea de cereri, dar activitățile concrete în domeniul educației și tineretului trebuie să fie identificate uh, aparte, mai ales în ceea ce privește tineretul. Deocamdată propunerea aceasta nu ne spune mai nimic. Și acum să trecem la tineret. Propunerea de program nu are un capitol separat, nu are niciun articol special pentru tineret. Trebuie să ne asigurăm că în continuare va exista o promovare a tineretului care să corespundă obiectivelor specifice, instrumentelor existente, precum și structurile europene pentru munca tineretului. Ce înseamnă acest lucru? Dacă nu există un capitol separat dedicat tineretului, dacă nu există un program, mă scuzați, spune președinta, pentru tineret, atunci măcar să existe un capitol, astfel încât pentru tineret să prevedem un buget separat, să fie foarte clar care sunt activitățile care vor fi promovate prin acest capitol bugetar. E foarte important ca tineretul să dobândească competențe cheie cheie care sunt relevante pe piața muncii. Dar să știți că nu este vorba doar despre acest lucru, nu e vorba doar despre piața muncii, ci e vorba de dezvoltarea personalității, despre dobândirea unor cunoștințe și competențe culturale și participare socială. Sunt lucruri cărora trebuie să le dăm curs. Și pentru asta trebuie să fie numite în program. Un al doilea punct. Mă refer la numele Erasmus pentru toți. Nu este un, o denumire propice. Erasmus se referă la mediul academic și la mobilitatea studenților. Numele este o prescurtare. Și abia mai târziu s-a constatat că există o legătură cu Erasmus. Este vorba despre European Action Scheme for the Mobility of um, University Students, Erasmus. Ceea ce noi înțelegem a fi învățarea pe tot parcursul vieții însă depășește sfera programului Erasmus totuși. Pentru învățarea pe tot parcursul vie vieții trebuie să ținem cont și de uh, formare profesională, formare adulților, uh, formare școlară. Aceste lucruri nu sunt întotdeauna legate de mobilitate și nici nu pot să fie uh, interconectate cu mobilitatea. Dar uh, e nevoie de cooperare regională pentru că vrem ca școlile prin Comenius Regio să coopereze coopereze între ele și această cooperare a fost un succes în programul trecut. Să, fie, să existe parteneriate în ceea ce privește formarea adulților și așa mai departe. Tocmai de aceea noi nu vrem să avem un, o denumire, un titlu restrictiv. Erasmus pentru toți sună foarte bine, dar promite lucruri pe care nu le poate respecta. Era, Erasmus for All e un program care dacă ar fi uh, menit doar studenților, atunci ar fi și chiar și atunci o minciună. Nu există Erasmus for All. Erasmus rămâne în continuare, din păcate, un program pentru cei care și îl permit. Așa că vă rog foarte mult, nu am putea oare să rămânem la învățarea pe tot parcursul vieții, lifelong learning? În urmă cu 5-6 ani, când comisia a creat acest program, pe atunci a venit cu sintagma lifelong learning și mi s-a părut foarte bună această inițiativă pentru că se acoperea absolut tot. Așa că aș vrea foarte mult să dăm curs uh, solicitării de acum 5 ani a comisiei de a avea o denumire de lifelong learning, pentru că până la urmă e vorba de un lucru care ar fi trebuit să se întreprindă atunci, în urmă cu 5 ani, aceasta a fost intenția noastră când am fost de acord cu propunerea comisiei din trecut. Și acum să trecem la branduri, la mărcile registrate și denumirea acestora. Trebuie să păstrăm identitatea programelor educaționale și să o consolidăm. Și de aceea, mărcile registrate introduse sunt foarte importante. Avem Comenius, pentru educație școlară, Erasmus pentru universitate, Leonardo da Vinci pentru pregătire vocațională și Grundtvig pentru uh, adulți. E și avem mai apoi Youth in Action, tineret în acțiune pentru tineret. Toate sectoarele separate sunt bine definite aici și între acestea, în ultimele decenii s-au creat rețele foarte puternice. E vorba de rețele de beneficiari și uh, organiza- organizații care uh, acum cunosc foarte bine aceste mărci înregistrate. Știu însă că mulți nu cunosc Comenius, dar toți cunosc Erasmus. Din păcate, mulți nu știu ce este Comenius. Comenius oricum nu se adresează școlarilor individuali, ci se adresează școlilor, unor rețele care facilitează programele prin Comenius. Este diferit față de Erasmus. De aceea, vă rog să zăboviți puțin asupra modului în care putem să aducem totul la unison cu doleanțele comisiei, și anume să creăm niște legături între părțile separate, dar să lăsăm mărcile registrate la locul lor. Și apoi, avem activitățile. În ceea ce privește activitățile care ar trebui promovate prin acest program, uh, Uh, în continuare e nevoie să discutăm despre acestea. Propunerea comisiei e destul de generală, astfel încât nu e foarte transparent ce activități trebuie promovate și care nu. Avem nevoie de transparență și de mai multe informații, astfel încât beneficiarii programelor să se regăsească în textul normativ. Data trecută am spus-o, și am fost, uh, mi, mi s-a tras atenția că e totul cuprins în uh, text. N-am găsit. Eu nu sunt un cercetaș care caută cu lupa în text. Eu vreau să fie totul transparent, să știm exact de ce e necesar pentru a accesa Comenius, de ce e necesar pentru a accesa celelalte programe și așa mai departe. Deci să avem uh, un sistem prietenos cu utilizatorii și să avem mai multă transparență, pentru ca toată lumea să se regăsească în text cu privire la arhitectura textului. Propun ca comisia, propunerea comisiei să fie amendată în așa fel încât sectoarele educație, tineret și sport să fie separate clar între ele. Ce ar însemna asta în termeni concreți? Pentru fiecare domeniu avem nevoie de un capitol general. Odată avem educație și formare, apoi tineret și numărul 3, sport. Capitolul educație și formare trebuie să definească mărci înregistrate um, ale programelor educaționale existente și care este rolul acestora ar trebui să menținem uh, arhitectura propunerii astfel încât să avem acele trei tipuri de acțiune în continuare, și anume mobilitatea indivizilor, cooperare pentru inovare și pentru bune practici, precum și sprijinirea reformelor politice. Deci menținem această structură. Însă, acțiunile 1 și 2 ar trebui să fie prezentate detaliat pentru fiecare sector educațional. Deci să știm ce activități sunt sprijinite. Vă dau un exemplu. Avem acțiunea pentru mobilitatea indivizilor și pentru învățare. Trebuie să menționăm că în uh, cadrul Erasmus e vorba despre mobilitatea studenților pentru a face studii și stagii practice, precum și a uh, cadrelor didactice. Iar în ceea ce privește cooperarea pentru inovare și bune practici, acolo am putea stipula foarte clar că în ceea ce privește educația școlară, deci prin Comenius, trebuie să fie create parteneriate între școli, astfel încât să se dezvolte ă, programe interșcolare, parteneriate prin Comenius sau parteneriate regionale prin Comenius Regio. În ceea ce privește formarea adulților, ar fi foarte important să menționăm rolul proiectelor multilaterale și a rețelelor care servesc promovării inovării și a bunelor practici. Deci, la acțiunile 1 și 2, cooperare și mobilitate pentru învățare, e nevoie de o descriere detaliată pentru toate domeniile. Noi o vom face. Noi vom face această descriere. Va fi greu, dar uh, Secretariatele noastre sunt obișnuite deja cu astfel de sarcini. Trecem acum la tineret. Ar trebui să menținem arhitectura propunerii și să avem trei acțiuni. Mobilitate pentru învățare pentru indivizi, 2. Cooperare pentru inovare și bune practici, același lucru, și sprijinul pentru reforme politice. Și în ceea ce privește tineretul, aceste acțiuni 1 și 2 trebuie să conțină activități concrete, de exemplu schimb de experiență între tineri, uh, serviciul de voluntariat european. Ei bine, vedem că tot planul de acțiune trebuie să fie adaptat nevoilor tineretului din ziua de azi. Sport. Avem un capitol separat pentru sport. Comparând cu celelalte capitole, e un mini capitol, de fapt, dar de unde noi nici Dumnezeu nu cere. Beneficiarii trebuie să fie uh, instituțiile publice, precum și organizațiile civile care sunt active în domeniul sportului de masă. Menționăm, uh, vreau să spun însă că propunerea nu menționează sportul de masă pentru mase în mod explicit și noi vrem să se întâmple acest lucru pentru că e important pentru noi. Propunerea ar trebui să mizeze și pe activități voluntare de, sportive, uh, și să promovăm relația dintre educație și sport. Una din cele cinci acțiuni e reprezentată de uh, sprijinirea unor uh, activități sportive necomerciale. Ar trebui să se întâmple asta în momentul în care evenimentele sportive sunt strâns legate de obiectivele stipulate în propunere, cum ar fi uh, promovarea incluziunii sociale a celor grupuri um, defavorizate. E vorba de jocurile paraolimpice și așa mai departe. Și acum trecem la activitățile Jean Monnet. Avem șase instituții pentru, uh, care sprijină activitățile Jean Monnet. Vreau să vă spun că Jean Monnet Shares nu au nimic de a face cu asta. În continuare vor uh, rămâne în picioare, dar avem șase instituții care primesc, șase institute care primesc o promovare specială. Comisia însă a spus că din cele șase, patru pot să depună candidatura, patru pot să, pot să renunțe, după care a menționat doar Bruges și Florence. Avem Institutul de Gestiune de la Maastricht, care nu mai e cuprins, Academia de Drept de la Trier nu mai e cuprinsă, Agenția pentru tineret uh, cu, Tinerii cu Nevoi Speciale nu mai e inclusă, precum, și, precum nici Agenția de la NISA pentru tineret. Așa că, doamnelor și domnilor, dragi colegi, Trebuie să recunoaștem că până la urmă toate aceste instituții au nevoie de uh, sprijin constant. Nu trebuie să facem nicio diferențiere între primele două și celelalte patru. Mi s-a spus că se întâmplă acest lucru, se face diferențiere pentru că în celelalte sectoare e, există mare competitivitate pe piață, așa că nu trebuie să sprijinim uh, institute separat. Ei bine, dacă e să invocăm argumentul pieței, acesta e valabil și pentru Florența și pentru Bruj. Să zicem că avem uh, Bruj drept exemplu. Eu uh, nu am nimic împotriva Brujului, dar dacă primează argumentul pieței, atunci putem să spunem că um, Universitatea de la Zabrâcân este la fel de veche și se descurcă la fel de bine și totuși n-a primit niciodată niciun sfanț de la noi. Deci, din punctul de vedere al competitivității, nu putem să argumentăm asta. La un moment dat am și spus-o. Toți sau niciunul? Toată lumea trebuie să pună osul ca să primească ceva. Dacă nu se întâmplă asta, atunci e clar că nu trebuie să se facă nicio diferențiere. Am spus-o, Consiliul deja a luat o decizie și a spus că toată lumea trebuie să fie preluată la bord. Trecem mai departe la un alt punct uh, important. Este vorba de alocările minime pentru uh, fiecare sector în parte. E un lucru conținut în uh, comunicare, dar nu în textul legislativ. Comunicarea nu are însă forță juridică și tocmai de aceea este decisiv cum anume și includem aceste alocări minime în textul legislativ. În ceea ce privește plafoanele, trebuie să discutăm despre acestea. În programul pentru învățarea pe tot parcursul vieții, Până acum, aceste marje erau la 82%. Se adăgau acestora și tineretul în acțiune. Acum, dacă e să facem calcule, constatăm că Comisia a prevăzut doar 56% Uh, din uh, fonduri care să fie distribuite pe sectoare. Și în comunicare se spune că se face asta pentru a se garanta faptul că pentru părțile vizate și beneficiarii uh, speciali să existe cel puțin tot atâtea mijloace de promovare precum în intervalul 2007-2013. Și de aceea iată care sunt marjele procentuale minime propuse pentru cele șase domenii uh, care nu trebuie să fie uh, depășite. Pentru educație superior 25%, educa uh, educație vocațională precum și pregătirea adulților 17%, de aici uh, pregătirea adulților 2%, educație școlară 7%, tineret 7%. Dragi colegi, eu sunt de părere că trebuie să distribuim 90%. Noi am fost aleși ca actori politici. Noi vrem să putem să stabilim ce se întâmplă cu acești bani. Nu vreau să fiu atras într-o discuție despre 56%. Și nu vreau ca mai apoi pentru cele 44% de să, să decidă minunați funcționari. E vorba despre bani pe care noi avem voie să îi alocăm și ar trebui să putem să dispunem de ce se întâmplă cu aceștia. Parlamentul e ales pentru asta, nu e ales ca să dea ok-ul în fața unui organ administrativ în ceea ce privește administrarea fondurilor. Deci nu suntem de acord cu asta. Și acum, agențiile naționale. În program se spune foarte clar că trebuie să existe doar o singură agenție în fiecare stat care să uh, ia decizii în ceea ce privește toate cele menționate uh, aici, eu cred că trebuie să respectăm principiul subsidiarității, să lăsăm asta la latitudinea țărilor. E foarte clar că niciun stat nu are voie să uh, cheltuiască din punct de vedere administrativ mai mult decât e prevăzut. Germania are o agenție pentru fiecare program. Și noi nu av- dar să știți că până la urmă s-au cheltuit bani în felul următor. Noi avem oficii pentru toate domeniile, nu agenții aparte. De exemplu, pentru Erasmus, uh, clientela e aceeași cu aceea a uh, serviciului academic care există. Oricum, până la urmă, problema s-a rezolvat și Consiliul a decis ca din agenție să facă agenții. Deci fiecare să acționeze după bunul plac și să dispună de ceea ce se întâmplă în plan național, că există agenții, oficii sau altceva. Există, desigur, mai multe întrebări, dar vreau să menționez câteva care sunt importante pentru mine. În ceea ce privește bugetul pentru program, uh, Comisia a propus uh, ca bugetul să fie sporit cu 70% și anume 17,3 miliarde de euro. Sigur că salutăm din toată inima asta, dar trebuie mai întâi să așteptăm să se ia o decizie definitivă pe buget adică să fie finalizate negocierile pentru finanțarea, cadrul financiar multianual și fina, perspectiva financiară multianuală. Sper uh, ca să fi învățat din trecut și să ofere o propunere bugetară înainte de finele anului, ca să putem să acționăm repede. Dacă însă lucrurile trenează până la uh, jumătatea spre finele anului următor, atunci va fi destul de greu să ne mișcăm pentru 2014. Deci sper ca bunul simț să primeze, iar uh, banii um, pe care lumea e dispusă să-i ofere să fie într-adevăr alocați. Pentru că, până la urmă, noi suntem o parte minusculă din, a, din această mare um, din această mare oală financiară. E foarte important ca această sporire de 70% să fie posibilă. Comparând cu fondurile structurale, fondul social, uh, Um, această marjă procentuală este una de-a dreptul minusculă. Mai avem încă o problemă. Comisia a venit cu o propunere care m-a încântat la început și m-am tot gândit cum putem să facem. E vorba despre schema de mobilitate pentru masterat Erasmus. Și anume, să, ca studenții să poată să facă un masterat în întregime într-un stat, alt stat european. Pentru asta e necesar să se emită credite la BI. Iar noi, în programul nostru, trebuie să avem pentru aceste credite un fond de garanții. Ce înseamnă acest lucru? Avem 881 de milioane garanții pentru toată perioada de derulare a programului. La început sunt prevăzute sume mai mici, dar pe măsură ce programul ajunge la maturitate, bugetul crește și vom ajunge la 180 de milioane pe an. Acești uh, bani nu există, nu ne stau la dispoziție pentru că reprezintă un fond de garanții pentru cei care nu pot să plătească, pentru că nu au un loc de muncă imediat după ce și-au încheiat studiile. Ideea este că acești bani nu pot fi utilizați pentru alte scopuri ale programului. E vorba de 5% din uh, totalul bugetului pentru acest program. Dragi colegi, acestea au fost observațiile mele cu privire la modul în care am analizat eu acest text. Evident că mai sunt detalii de dezbătut, dar am vrut în termeni mari să vă spun ce părere am eu despre acest program. Per ansamblu, mi se pare că este un program bun, Privind lucrurile în detaliu, mi se pare că există lucruri de îmbunătățit, cam în ideea în care am uh, menționat eu îmbunătățirile astăzi. Iar în ceea ce privește chestiunile individuale, ce e important pentru Erasmus, promovarea academiilor uh, de vară, um, stipularea unor programe nu pe câteva luni, ci pe un an sau doi, toate acestea, dragii mei, sunt lucruri pe care putem să le dezbatem mai târziu, uh, să treacă mai întâi iulie și septembrie ca să avem în sfârșit un program definitiv și să putem să îl amendăm, astfel încât să tratăm toate detaliile. V-aș ruga foarte mult să nu ne sinchisim acum de detalii, ci să tratăm structura programului. Din câte am înțeles eu, aveți documentul în engleză, avem la dispoziție jumătate de oră pentru dezbatere, după care trebuie să trecem la un alt subiect. Eu a trebuit să prezint tot Uh, v-aș ruga să nu repetați uh, ceea ce am spus eu, ci să îmi spuneți unde aș putea să aduc îmbunătățiri și ce puncte critice vreți să menționați. Doamna Nedvedalova este prima. Dacă vă pekne. în primul rând, vi sunt să povedať, že s väčšinou Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun în primul rând că Majoritatea lucrurilor pe care le-a spus doamna președinte sunt adevărate și sunt de acord cu ele. Mă bucur că am putut începe discuția despre acest program mai devreme. Uh, am avut o întâlnire pe această temă și majoritatea dintre noi au fost de acord. După cum s-a spus înainte, o modificare a programului pentru trei grupe țintă, formare, educație, tineret și sport, am fost însă, deci s-a făcut această propunere, mi-a părut însă rău că la propunerea inițială a Comisiei nu exista deloc cuvântul tineret în această propunere. Mă bucur însă că acum Consiliul a fost de acord cu principiile de bază și există chiar un capitol special pe tema tineretului și a programelor de tineret. Este foarte important pentru noi și mă bucur foarte mult că putem să fim de acord cu ceea ce ne-ați prezentat. Sunt de acord și cu limitele minime impuse în program, măcar uh, jumătate din finanțe nu sunt atribuite pe baza deciziei Comisiei. După cum uh, spuneam, noi, deputații, dorim dorim foarte mult să decidem despre repartizarea finanțelor în această problemă. O altă idee lansată de comisie a fost problema discuției despre ocupare. Dacă vorbim despre educație, tineret și sport, nu putem să vorbim însă numai de, despre edu, uh, ocupare, pentru că o mare, un punct foarte important a fost coeziunea socială, autonomia tinerilor, uh, aceasta știind că în ultimii ani programele care au funcționat în cadrul Erasmus au dovedit, s-au dovedit a fi foarte bune. Întrebarea care se pune nu este dacă cineva termină cu 30 de ani, la 30 de ani facultatea, să fi încheiat studiile în, acest moment, în acel moment, ci ideea este că cel mai bine la ora actuală este o formare profesională continuă și indiferent de gen și de situație, trebuie să existe finanțe pentru toate grupurile societății. Mă bucur foarte mult de opinia raportoarei noastre, care consideră că Erasmus uh, trebuie să fie care era accesibil până acum numai celor, uh, um, celor care îndeplineau anumite condiții, cred că ar trebui să deschidem uh, aceste programe și către alții. În ceea ce privește ONG-urile, în cadrul uh, programului Erasmus pentru toți, acesta este un program care funcționează pe granturi pe program, granturi operaționale și credem că ar fi bine să nu se vorbească numai de Forumul European, ci și de alte organizații, pentru că e vorba de uh, acordarea de împrumuturi și granturi care trebuie să fie menținute. Dacă acestea nu vor fi menținute, unele organizații nu vor mai putea funcționa, ceea ce ar fi foarte păcat. Iată deci uh, punctele cele mai importante de până acum, după părerea mea. Sunt de acord cu doamna raportoare care, cred eu, pe bună dreptate susține structurile existente de până acum. Mi se pare foarte bună această abordare, iar până acum, când s-a vorbit de această, această propunere, nu s-a vorbit prea organizat. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, vielen Dank, Doris. Vielen Dank für die umfassende und klare... Mulțumesc, Doris. Doamna Trüppel. Într-adevăr, o prezentare foarte bună Aș dori să menționez câteva puncte. Într-adevăr, trebuie să existe o îmbunătățire cu 70%, o sporire a bugetului și cred că aici, în momentul crizei în care ne aflăm acum, în momentul în care ne aflăm acum, așadar, cred că este o abordare corectă. Trebuie însă să fac referire la un lucru și anume că opt țări care sunt contribuabili neti net la uh, buget au cerut ca pentru următoarea perspectivă financiară acest buget să fie redus cu 10%. Deci propunerea nu este deloc în siguranță în momentul de față. Vor mai exista foarte multe dezbateri uh, cu siguranță pe tema aceasta. Va trebui să încercăm să găsim o soluție pentru că orice altceva ar fi greșit. Din păcate însă trebuie să încercăm să găsim o soluție ca să împiedicăm tendințele de acum. Ai spus foarte bine că în ciuda necesității de educație și formare, trebuie să ținem cont și de dezvoltarea personală, de dezvoltarea socială și de incluziune. Pentru că ideea umanistă de a da o șansă tuturor pentru realizarea personală trebuie să rămână în picioare. Programul acesta, deci, trebuie să acopere toate aceste aspecte. În ceea ce privește titlul, Comisia dorește să mențină acest titlu pentru că consideră că Erasmus pentru toți este de fapt un, o poveste de succes pe care trebuie să o popularizăm și mai departe. Este clar că Erasmus a fost o poveste de succes, însă este greșit, după părerea mea, să numim întregul program așa, pentru că nu e adevărat, nu vindem acest nu vindem ceea ce numim, nu e Erasmus pentru toți, de fapt. Și alte programe foarte importante par să nu mai uh, aibă importanță dacă avem așa o denumire umbrelă pentru toate. Mi se pare că există foarte multe motive pentru care ar trebui să găsim, de exemplu, un titlu cum ar fi uh, Învățarea pe tot parcursul vieții pentru a înțelege ce programe sunt în spatele acestor inițiative. Poate Education for All ar mai fi o variantă, pentru că și aceasta ar arăta exact despre ce e vorba. E vorba de formare, de um, programe și subprograme în domeniul educației și formării profesionale. Aș mai vrea să fac un uh, comentariu în ceea ce privește activitățile pe care le regăsim în acest program. Se vorbește despre eligibilitatea proiectelor, trebuie să fim flexibili, trebuie să demonstrăm că vrem să uh, ne impunem pe piață, dar toate aceste instituții uh, întotdeauna au funcționat uh, pe un sistem de finanțare mixtă și au trebuit întotdeauna să se impună pe piață. Deci este un adevăr aici. Nu putem să le punem însă în pericol existența. Nu trebuie deci să funcționăm doar prin uh, promovarea unor proiecte și prin uh, rezistența lor pe piață. Trebuie deci să existe și o garanție pentru funcționarea și finanțarea acestor programe. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte Marco. Mulțumesc, doamnă președinte. Și vă mulțumesc pentru acest uh, raport. Sper că Comisia nu se va supăra dacă voi spune că mi se pare mult mai rațional și mai ușor de înțeles decât textul pe care l-am primit de la Comisie. De când am început să vorbim despre Erasmus for All, am spus totdeauna că, în esență, e vorba de trei probleme centrale. Și aici, astăzi, spunem că Erasmus e o marcă importantă, un brand important, dar uh, poate și să deruteze dacă îl folosim așa, fiindcă Erasmus se limitează la un aspect uh, Uh, pe care îl cunoaștem. Eu mă întâlnesc cu reprezentanții ai uh, școlilor, cu profesori, cu studenți care uh, îmi spun că e nevoie să menținem brandurile câștigătoare care s-au afirmat deja în toată Uniunea Europeană, cum este Erasmus. Deci, problema este că Erasmus for All nu este un nume foarte fericit. Al doilea lucru, să punem totul la un loc. Noi am plecat de la ideea de a împărți, de a distinge între programe și ceream să se facă distinția între învățământ și sport. A fost o propunere de mediere. Uh, important era să uh, păstrăm identitatea clară a uh, problemelor legate de sport pentru tineret și de învățământ cred că și din acest punct de vedere ar trebui să ne arătăm cu toții mult mai sensibili și să convingem Comisia că este o necesitate să ținem distincte aceste trei entități printr-un buget corespunzător. Apoi, problema agențiilor naționale. Să încercăm să urmărim exemplele care funcționează în unele privințe ar fi bine să fie o agenție unică. Din punctul meu de vedere, ar fi mai bine să păstrăm uh, o anumită separare. Deci, uh, este inutil să încercăm să înglobăm totul într-o singură agenție. Și toate statele membre ar trebui să respecte acest principiu. Acestea sunt cele trei aspecte, cele trei puncte critice ale raportului și care mi se pare că au fost explicate pendelete și de care trebuie să ținem seama. Încă două aspecte care nu sunt marginale, sunt de acord cu uh, ceea ce se spunea despre institutele jamone. Nu are sens să facem o discriminare uh, și ultimul lucru, chestiunea fondurilor. Mi-ar plăcea ca uh, uh, noi, Parlamentul, care facem politica, să avem posibilitatea să decidem cum vor fi utilizate fondurile. Uh, sigur, funcționarii noștri sunt excelenți, însă Parlamentul este cel care ar trebui să decidă în privința fondurilor puse la dispoziție. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Mulțumesc, doamna Petra Camet. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Doris, pentru că ne-ai prezentat raportul tău. Nu pot decât să susțin ceea ce ai spus tu înainte. N-are rost să repetăm ce ai spus, însă ceea ce mi se pare extrem de important și ceea ce întotdeauna mi se pare foarte neplăcut atunci când uh, citesc comisii, propunerea comisiei, este exact ideea de rentabilitate economică și aceasta ca singur principiu. Toate problemele de includere socială, de dezvoltare personală sunt lăsate deoparte în propunerea lor. Trebuie să fie foarte clar, indiferent cât de importante și valoroase sunt aceste programe, ele nu sunt programe pentru a combate criza economică în vreun fel, pentru că nu au destule fonduri pentru a putea avea un astfel de efect. Nici nu putem să combatem problemele șomajului la tineri în Europa cu aceste programe. Sunt programe suplimentare, adiționale, care dau o șansa unor tineri din Europa să meargă și în străinătate, să învețe în străinătate și să își aducă înapoi experiența acasă și deci să se dezvolte și personal și să contribuie la identitate în general în, în Europa. Deci eu zic că nu sunt programe de combatere a acestor probleme de acum și ar trebui să nu creăm așteptări false. Programul acesta nu are ca scop, după cum ziceam, o chestiune economică, nu are scop economic și mă deranjează de aceea și mai mult faptul că se discută foarte mult despre nume și că aceasta deja a fost dăunător pentru program. Am fost cu o clasă de elevi aici care vreau să participe la diverse programe și programul Comenius, de exemplu, li s-a spus că trebuie să se grăbească dacă vor să facă ceva în acest program, pentru că nu va mai exista în curând. Și cred că am făcut foarte rău prin aceste dezbateri despre titluri mi se pare foarte greșit ca și Comisia să fi participat la aceste daune cumva prin dezbatele pe care le-a inițiat. Ar trebui să ne oprim cât mai repede și pentru ca să nu se creadă că programele respective nu o să mai existe. Eu zic că da, trebuie să separăm educație, tineret și sport și apoi să stabilim foarte clar care sunt obiectivele pe diferitele domenii și numele să se menționeze, să se păstreze, pentru că lumea crede că nu mai există programele acelea. Trebuie să le luăm această frică și oamenii trebuie să poată vedea care sunt părțile unui program care se potrivesc pentru ei, pe care le pot folosi. În această pro- propunere nu se, poate mai, nu se mai poate recunoaște nimic, totul este împreună, e un haos și la un moment dat nimeni nu mai crede că există toate aceste programe. Nu cred că asta este ceea ce vrem noi să se întâmple cu ele și mă bucur foarte mult că aici în comisie suntem cu toții oarecum, sper eu, de acord să nu lăsăm să se întâmple așa ceva. Și în ceea ce privește bugetul, Sper să avem un buget mai mare pentru aceste programe, un program uh, care să beneficieze de un buget structurat și clar în care fiecare știe de ce poate să beneficieze și mă bucur foarte mult să continue această discuție. Mulțumesc. Acum uh, Marie Teresa Sanchez-Smith are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această analiză foarte completă și foarte precisă a poziției uh, Comisiei noastre pe tema Erasmus pentru toți. Vreau să spun că susțin această dezbatere cu privire la titlu și, într-adevăr, învățarea pe tot parcursul vieții mi se pare un aspect general care trebuie menționat în mai multe subaspecte. Cred că politica de care vorbim noi este uh, foarte importantă, iar numele Erasmus este foarte cunoscut în momentul de față. Poate că însă este oarecum restrictiv. Ar trebui, deci, să folosim schimburile de cele mai bune practici, schimburi între școli, programele educaționale din statele membre și interacțiunea lor cu altele. Sigur, se cunosc toate aceste programe europene și ele au deja o vizibilitate destul de mare. După cum au zis și cei dinaintea mea, trebuie să menținem această vizibilitate pentru ca să se înțeleagă care sunt obiectivele noastre în acest domeniu. Ne punem întrebarea dacă aceste propuneri ale Comisiei uh, au în spate o strategie și se bazează pe o evaluare. Dacă există o astfel de evaluare, aș vrea să știu din partea Comisiei dacă ne-o poate prezenta, dacă se bazează deci pe constatări și analize, pentru că dacă aceste programe funcționează bine, n-are niciun rost să le eliminăm. Trebuie să ne luptăm deci pentru coerență. Sunt absolut de acord uh, cu concluzia lui Doris, noi suntem oamenii politici, noi trebuie să decidem asupra strategiilor, asupra bugetului pe care uh, noi îl gestionăm și suntem autoritate bugetară. Nu cred că numai Comisia trebuie să vină în fața noastră pentru ca să ne spună ce avem de făcut. Avem propuneri uh, foarte concrete și mă bucur să văd că există totuși o unanimitate în uh, legătură cu ceea ce ne-ai prezentat tu la început. Mulțumesc, spune doamna președinte. Santiago are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc, uh, Doris, și pentru această prezentare pe care ai făcut-o. Cred că s-a spus uh, deja tot. În primul rând, în legătură cu numele programului, ar fi greșit să-i dăm acest nume programului din două motive pentru că acest nume, după părerea mea, nu se potrivește cu programul. El nu spune despre ce e vorba în program și nu face decât să creeze confuzie în legătură cu programul existent Erasmus. Mie mi se pare o greșeală această alegere și mai ales din acest motiv ar trebui să păstrăm mărcile existente deja, după cum ziceai și tu, mărci cunoscute, chiar uh, branduri de programe, dacă am putea să le numim așa, și nu trebuie să încercăm să le, pierde, să, să le pierdem prin uh, schimbarea acestor nume. În ceea ce privește sportul, avem uh, un buget foarte mic și noi avem competențe foarte mici în domeniul sportului. Totuși, am avea nevoie de o sporire a mijloacelor financiare. Ne lipsește o susținere pentru subiecte care sunt foarte importante, cum ar fi Ziua Europeană a Sportului, Capitala Europeană a Sportului sau uh, promovarea sporturilor tradiționale, care există în anumite țări și care sunt o parte din moștenirea culturală comună a Europei. A Europei cer scuze. Acum, uh, Jean, Jean Monnet. Eu nu sunt pentru o subvenționare nominativă. Uh, eu cred că toată lumea ar trebui nominal, îmi cer scuze, eu cred că toată lumea ar trebui să fie subvenționată în cazul în care corespunde unor criterii. Însă, există posibilitatea să actualizăm vechile nume. Programele ar putea să fie deschise și pentru alții și nu ar trebui să se creadă de la început că ele sunt atribuite din oficiu unor participanți. Da, bugetul ar trebui crescut cu 70%, după cum spuneau și colegii mei, care este o sporire mică și mare în același timp. Aș vrea să știu însă din ce capitole se dorește adunarea celor 70%, pentru ca și noi, ca Parlament, să știm uh, încotro vor merge acești bani. Cam atât aveam de spus și în rest uh, sunt de acord cu ceea ce ai propus. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kirkop. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Erasmus este cunoscut pentru mai multe lucruri. În primul rând, este un program care a știut să pună priorități. Dar știu că există oameni care spun că cumpără bani dacă cumpără cărți dacă au uh, puțin bani și dacă le rămâne ceva mai cumpără și uh, mâncare și uh, haine. Deci trebuie să știm că atunci când vorbim despre aceste programe, există referințe deja stabilite și la Erasmus ceea ce s-a făcut foarte bine este prioritatea, prioritizarea. Eu vorbesc uh, și numele doamnei McClarkin, care nu poate fi aici în această după-amiază, însă suntem destul de îngrijorați despre, uh, de bugetul acestui program. Nu, nu atât despre cantitatea uh, și sumele de bani pe care le avem, ci pentru faptul că aceste sume nu sunt bine prioritizate, nu există priorități clare. Atunci când vorbim despre buget, întotdeauna trebuie să încercăm să obținem rezultatele pe care le dorim cu rezultate concrete. Avem uh, o schemă de garanții și vrem ca aceasta să aducă o plus valoare, să fie fezabilă în același timp și avem și uh, diferitele um, garanții care se oferă în cazul în care se întâlnesc dificultăți. Știu că a existat uh, o experiență foarte lungă, îndelungată în Marea Britanie cu aceste garanții. Programul Jomone are un buget de 78 de milioane de euro, care este mai mult decât bugetul pentru întregul buget, uh, portofoliu pentru sport. Poate că ar trebui să ne gândim și dumneavoastră în remarcile pe care le-ați făcut uh, Cred că ați spus același lucru. Sunt de acord cu dumneavoastră. Ați spus că Erasmus ar trebui mai ales să încurajeze pe tineri. Sigur că nu putem combate șomajul cu, această problem, cu aceste programe. Trebuie să ne asigurăm însă ca programul uh, pentru sport să se bazeze și pe susținere de la bază. Trebuie deci să permitem tinerilor europeni care sunt în dificultate să acceseze aceste programe. Cred că sportul este o oportunitate extraordinară și este o șansă pentru tineri. Trebuie să implicăm însă cât mai mult tinerii, pentru că ei sunt viitorul nostru, viitorul Europei și nu cei care sunt oarecum mai bătrâni. Mai vreau să adaug uh, un lucru în legătură cu evenimentele non-comerciale sportive. Trebuie să avem grijă să nu existe o abordare de sus în jos în aceste clasificări. Cred că ar trebui să oferim șansa tocmai de jos în sus de a contribui la diferite evenimente de cunoaștere în care în Europa tinerii se pot cunoaște cu ocazia acestor evenimente. Mi se pare extrem de important să promovăm aceste inițiative și deci în loc să facem criterii cum ar fi 5 țări care organizează minim uh, atâția participanți, haideți să încercăm să facilităm lucrurile, să încercăm să implicăm mai multe organizații locale, mai multe persoane, la fel cum s-a întâmplat și program, cu programul LIDER în dezvoltarea rurală. Să încercăm să ne implicăm la bază, să implicăm pe oameni, să încercăm să ne concentrăm pe lucrurile care sunt importante pentru ei și pentru dezvoltarea lor. Aceasta ar trebui să fie prioritățile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lockegaard. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu multe comentarii pe care le-ați făcut în introducerea dumneavoastră și cred că foarte mulți uh, și-au exprimat deja părerea pe această temă și sunt de acord cu ei. Nu cred că e foarte greu, de fapt, să fii de acord cu ei și să fim de acord cu toții în această comisie. Însă, voi încerca totuși să nu mă repet. Pe total, cred că Comisia a făcut o propunere bună, în general, în legătură cu simplificarea procedurilor și acest lucru este foarte important uh, pentru noi, pentru grupul nostru politic. Permiteți-mi însă să menționez patru aspecte în care cred eu că Parlamentul poate contribui foarte concret. În primul rând, subiectul cel mai dificil pare să fie cel al titlului, al numelui programului. Simplificarea a dus la foarte multă frustrare în uh, rândul actorilor implicați, după cum ni s-a spus deja. Într-adevăr, nu este clar momentan cum uh, se va desfășura uh, și unde apare în propunere pregătirea profesională și vocațională. Sunt de acord cu Comisia că Erasmus este unul din cele mai puternice programe existente la nivel european și ar trebui să folosim experiența din acest program pentru alte programe. Însă, este clar că și uh, Comenius și Leonardo sunt programe pe care toată lumea le știe sub acest nume, deci trebuie să încercăm să găsim un compromis în problema numelui. Mă bucur să particip la această dezbatere. În ceea ce privește capitolul tineret, Consiliul s-a pus de acord uh, cu toată lumea de a avea mai multe capitole pe tema tineret. În legătură cu sportul, elementele care s-au menționat în propunerea Comisiei sunt bune, mi se par foarte pertinente. Mi s-ar părea însă oportun să se sublinieze importanța sănă- promovării sănătății prin activitățile fizice. Foarte multe state membre nu ar putea, mă scuzați, ar, ar putea economisi foarte mult la bugetele naționale în domeniul sănătății dacă s-ar face mișcare mai mult în statele membre. Poate ar trebui să venim cu idei concrete de activități sportive care promovează sănătatea și să, în orice caz să promovăm toate inițiativele existente la nivel național. În legătură cu Jean Monnet și susținerea Institutului, uh, eu sunt de acord că această decizie este destul de ciudată. De ce să promovăm doar doi, două institute și nu șase câte există? Nu știu care este poziția ALDE în acest domeniu, dar eu personal aș susține să le susținem pe toate șase. Pentru că nu mi se pare logic să selectăm doar două. Cam acesta ar fi punctul meu de plecare în discuție. Mulțumesc. Cam atâta aveam de spus. Mulțumesc. Nu prea mai avem uh, timp. Domnul Bago, vă rog să nu repetați ce au spus ceilalți. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu uh, salut propunerea comisiei care a inclus sportul în perspectiva multianuală, iar acțiunile în domeniul sportului sunt în uh, concordanță cu uh, linie directoare uh, adoptate de președinția maghiară ungară. Partea de implementare a programelor însă este destul de generală în propunerea Comisiei. Nu prea văd cum s-ar putea continua, garanta o continuare a programelor deja în curs. În al treilea rând, în legătură cu programul uh, pentru integrarea tineretului, cred că și conținutul ar trebui să se schimbe aici, nu numai forma. Oficiile naționale ar uh, transforma aceste, aceste priorități în uh, aspecte concrete, dacă am putea să le promovăm. Dar, totuși, Există și alte priorități, cum ar fi învățarea interculturală, care însă, din păcate, în propunerea actuală nu este subliniată destul. Consider, deci, că tineretul ar trebui să fie un capitol separat. În legătură cu activitățile Jomoneu, Consiliul a luat o decizie care pe mine, ca membru în Parlamentul European, nu mă obligă la nimic. Eu sunt însă în favoarea părerii uh, celor uh, pe care ați exprimat-o și dumneavoastră, doamna președinte, că alocarea unei susțineri ar trebui să se bazeze pe aplicații, pe candidaturi, pentru un concurs liber care să susțină uh, calitatea și să îmbunătățească calitatea programelor. Deci acesta să fie principiul cel mai important. Nu mi se pare bine să listăm aceste instituții. Mulțumesc! O să mai vorbim despre acest subiect cu siguranță, spune președintele Zabine, mai are cuvântul acum. Foarte pe scurt, s-au spus deja foarte multe, nu vreau decât să spun că susțin uh, baza care, ideilor care stau la baza acestei propuneri. Cred că acesta este calea corectă, respectând și numele de dinainte, pentru că pe lângă Erasmus există și alte nume care au deja statut de brand. Și mi se pare că studenții Comenius, știu că sunt studenți Comenius care nu s-ar identifica cu studenții Erasmus. Deci există și această marcă foarte bine stabilită. Am o întrebare către comisie. Văd că mai mulți reprezentanți ai comisiei au venit după masă decât azi dimineață când nu prea erau aici. Comisia a făcut o propunere de 56 de procente care ar trebui să fie cota sumelor care să fie obligatorii. Um, aș vrea să știu care este propunerea de fapt, ce vreți să faceți cu cele 44% care rămân. Dacă vreți să organizați așa finanțarea, probabil că aveți o idee pe care vă bazați și aș vrea să știu care este aceasta. Mulțumesc, vă rog. Aveți comisie, aveți cuvântul. Mr. Commission. Domnul de la comisie, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca birocrat și sper să fiu destul de înțelegător, <clears throat> ceea ce văd uh, aici îmi dă sentimentul că suntem de acord asupra multor tematici importante. Suntem de acord uh, asupra uh, importanței de a lega programele de priorități și, de asemenea, în privința unui uh, unei abordări holistice, globale. Și suntem iarăși foarte de acord în privința unificării unor programe. Acolo unde nu ne înțelegem este în privința bugetului. Dar aceste dezacorduri sunt mai degrabă niște neînțelegeri. Mă voi referi la câteva dintre ele. Prima importanța pe care o acordăm tineretului. Sigur că acordăm o importanță enormă tineretului și suntem de acord, cum ați spus și dumneavoastră, că uh, tineretul și angajarea în uh, muncă a tineretului e una din principalele noastre chestiuni. Dar uh, a aborda abandonul școlar este de asemenea foarte important. De aceea, tratând toate aspectele legate de tineret în raport cu instrucția, cu învățământul formal sau informal, este foarte important. A doua chestiune pe care aș dori să o ridic este chestiunea pe care unii dintre dumneavoastră au perceput-o ca o abordare pur economică. Și vă spun că nu este așa. Îmi pare rău că am lăsat această impresie, dar nu este cazul. Noi legăm acest program de cadrul existent, uh, conform programului 2020, care are o dimensiune socială foarte puternică în cadrul uh, programelor de cooperare europeană. Există un aspect foarte puternic de ordin social și mi se pare important. De aceea am uh, trecut ca obiectiv principal al programului dimensiunile politice, având în vedere complexitatea acestei arii de acțiune în privința tineretului, sportului și așa mai departe. Mai avem mult de făcut pentru a realiza ceea ce ne-am propus. Și, în fine, o altă neînțelegere este nivelul, uh, dacă citiți cu atenție propunerea, veți găsi aceeași abordare. De pildă, voi cita din propunere, noi spunem că ar trebui să sprijinim mobilitatea națională a studenților între țările participante, eh, iar această mobilitate să ia eh, forma Asta am spus și eh, asta spunem și astăzi. Avem o privire proaspătă asupra acestor propuneri. Ce se întâmplă? E bine că acum am devenit mai experți și știm ce facem mai bine și e cazul să continuăm uh, cu aceste activități. Multe din ele nu au însă o bază juridică, o bază legală. E foarte important, deci, să comparăm lucrurile care se pot compara. Și sigur că nu putem să avem numai vești bune și e posibil ca punctele noastre de vedere să fie oarecum diferite. Mulți au spus că denumirea nu este foarte potrivită. Și noi lăsăm în seama Parlamentului și a Consiliului să ia decizia finală. Dar o analiză corectă a situației veți vedea că și evaluarea de impact este prezentă în propunere. Noi credem că e bine să construim pe baza acestui brand care a devenit cunoscut al programului Erasmus. Și chiar Parlamentul uh, a folosit acest nume într-o serie de propuneri. Deci a folosit programul Erasmus pentru ucenici. A utilizat, prin urmare, acest uh, denumire brand. Ă, alt punct unde nu suntem de acord este bugetul. 56% ă, se referă la cheltuielile administrative și noi credem că e foarte greu să stabilim aceste lucruri astăzi, în acest stadiu al proiectului. De aceea, ni se pare important să lăsăm discuția deschisă pentru a se stabili ulterior nivelul minim de alocare pentru a putea acoperi și uh, zona de activitate privitoare la tineret, la școli și așa mai departe. Și, în fine, un ultim lucru, mă voi referi la management. Cred că este important pentru că trebuie să producem niște reguli uniforme privitoare la cooperarea strategică și la sprijinirea acestor programe în toate statele membre dar trebuie să ne asigurăm că aceste programe vor fi implementate în același fel. E un lucru foarte important și este important să ușurăm sarcina autorităților uh, prin aplicarea uh, unui sistem consecvent. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Mulțumesc. Ich bin Vorsitzende, ich muss vorsichtig sein. Also, lieber Herr Corell, Sie haben festgestellt, dass wir in einigen Dingen. Domnule Corel, am constatat că există unanimitate uh, pe anumite capitole, dar există și mari diferențe. Există colegi care pot să accepte această denumire, nicio problemă, dar pot să vă asigur că majoritatea e împotriva titlului și oricum nu vreau eu, cu tot din adinsul, să am dreptate. Am explicat-o eu și au, au explicat-o și ceilalți. E un lucru care ne derută acest uh, titlu și ceea ce comportă acest titlu. Doar pentru că Parlamentul a dat multe rezoluții care nu au avut niciun uh, rezultat, uh, asta nu înseamnă nimic. Eu chiar m-am adresat colegilor dumneavoastră Uh, când a fost vorba despre Erasmus pentru învățăcei. Dragilor, le-am spus, Erasmus pentru învățăcei este Leonardo în cazul în care nu știați asta. Deci nu e corect ce se întâmplă. Bun, deci aceasta este problema. Noi nu vrem să mai intrăm sau să reintrăm în detalii. Discutând despre simplificare, pot să spun că simplificarea înseamnă automat și simplificarea procedurii de depunere a unei cereri nu e un lucru valabil doar aici, ci și la Creative Europe și în alte locuri. Și problema nu e la comisie, ci problema e în acordul interinstituțional între Comisie, Consiliu, Parlament. Totul trebuie verificat până la ultima virguliță. Dar, în ceea ce privește banii alocați pentru Comenius, pentru Leonardo și așa mai departe, nu sunt sume de pe urma cărora să te poți îmbogăți, ci e sume de care cei uh, pe care le solicită chiar au nevoie. Prin urmare, trebuie să acționăm în interesul beneficiarilor ultimi. Și e un lucru care mă minunează. În ciuda gestiunii alambicate, în ciuda birocrației complicate, toți banii din acest program au fost absorbiți. Nu avem niciun exemplu de acest gen, nici la fondul social, nici la fondurile structurale. Acolo banii rămân în casă, dar aici, iată, ei sunt accesați. Parcă doamna Trupel a spus, dacă nu mă înșel, că instituțiile pe care le promovăm noi, acestea sunt promovate și ele cu sume uh, din afară, cu sume diferite, Bruj, Maastricht și așa mai departe. Nu pot să supraviețuiască doar cu bani europeni, dar banii europeni reprezintă o bună piatră de temelie. Bruj este un copil uh, uh, născut în această instituție, Maastricht la fel, Trier în la fel. Sunt idei care au fost personificate, instituționalizate. Ei bine, noi nu trebuie să reinventăm roata de fiecare dată. Există lucruri care funcționează bine an la rând, și iar acest lucru nu înseamnă că trebuie să demontăm aceste formule de succes. V-aș ruga foarte mult să fiți de acord cu mine, să spunem finanțare pentru toți sau pentru nimeni și dacă într-adevăr primează regula că toată lumea e finanțată, toată lumea trebuie să depună candidatura cu un proiect ca să primească bani. Să știți că e nevoie de niște forțe de gestiune enorme pentru implementarea un, uh, sumelor în modul în care se propune uh, acum. Vreau uh, să mulțumesc acum colegilor care deja de câteva săptămâni lucrează pe acest dosar. Am avut uh, schimburi de opinii foarte utile. Nu țin cu tot din adinsul să am dreptate. Eu am fost extrem de fericită când am văzut că a apărut programul Învățare pe tot parcursul vieții. Aș fi vrut să avem aici titulatura Învățare pe tot parcursul vieții. Nu este nicio problemă, trebuie să schimbăm nu doar, nu în primul rând numele, ci procedura și mulțumesc Comisiei pentru ideea că vom face asta. Ce mai era pe ordinea de zi? sportul, domnule Kirchhoff. Iată, e un subiect care va apărea pe ordinea de zi în momentul în care vom discuta despre fiecare capitol în parte. Avem de asemenea capitolul special pentru Erasmus și așa mai departe. Deci sunt lucruri care vor fi tratate în detaliu. Această idee a fost transmisă cum trebuie. Aș vrea să mai spun ceva și în ceea ce privește agențiile naționale. Agențiile naționale au nevoie de un portal comunitar E în Germania portalul făcut de Comenius. Se poate vedea exact ce se întâmplă prin Comenius, ce legături, rețele au fost create. Ei bine, și celelalte programe uh, fac, au făcut asta. Sper să avem și pentru noul program. E un lucru foarte util. Nu am nimic împotrivă. E E foarte important să se întâmple asta. Doamna Anderson, acum că sunteți aici, vă dau cuvântul ca să ne spuneți ce se întâmplă la Consiliu, ce a acceptat Consiliul sau ce a refuzat deja Consiliul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc că mi-ați dat oportunitatea să vin în fața comisiei dumneavoastră pentru a spune ce s-a întâmplat la Consiliu pe acest program în timpul președinției daneze. Respectăm rolul Parlamentului în acest proces. Așteptăm prima lectură din partea Parlamentului, prin urmare. Președinția daneză are o abordare orizontală Uh, ținem cont și de actele normative în cadrul negocierii CFM, precum și despre importanța domeniilor uh, din programul de lucru, tineret, uh, educație și formare, sport. Vrem să avem un, ac- un acord politic pe conținut în ceea ce privește aceste dosare relevante. Evident, aici este vizat programul menționat de dumneavoastră astăzi în mod special. Această abordare generală a fost votată pe 11 mai la Consiliul de Ministri. Având în vedere că așteptăm prima lectură a Parlamentului, e, o stare e un rezultat parțial, pentru că nu sunt incluse considerentele, elemente concrete cu privire la buget și există acum mai multe elemente de negociat în diferite formațiuni. De exemplu, în primul rând, regulamentul financiar. Acesta ar fi un exemplu. Abordarea generală parțială sprijină un demers integrat inclusiv și anume avem educație și formare, tineret și sport, toate aceste lucruri într-un singur program. Am vrut să menținem echilibrul între beneficiile unui program integrat și uh, mai ales între sectorul formal, informal, educațional, menținând totodată specificitățile sectoriale așa cum a rezultat uh, și din programele uh, actuale. Există diferite sisteme educaționale, diferite realități în uh, statele membre. Acest lucru a fost subliniat ca atare. De exemplu, formarea adulților e un sector aparte, prin urmare, alocări minime pe fiecare sector au fost propuse ca o soluție. De asemenea, ținem cont, cont și de um, sportul de amatori și importanța finanțării acestuia. Învățarea pe tot parcursul vieții acum. E un subiect foarte important. E important de menționat că, în ciuda sprijinului pentru un program integrat, în ciuda noilor posibilități de a lega mai bine între ele uh, sectoarele educaționale și așa mai departe, la Consiliu a fost foarte clar că elementele pentru tineret trebuie să devină mai vizibile. Prin urmare, abordarea parțială generală conține un capitol independent pentru tineret și stipulează includerea um, organizațiilor de tineret. Deci avem trei capitole diferite, trei linii bugetare. În abordarea generală parțială am uh, structurat capitolele ca și la educație și formare. Uh, vreau să vă spun că aspectul ce ține de învățarea pe tot parcursul vieții rezultă și de aici. Alte schimbări care v-ar putea interesa sunt următoarele. Am renunțat la indicatori din uh, actul normativ. De asemenea, avem uh, comis, Comitetul de Programare care se poate um, întruni în diferite ocazii și se poate decide o manieră de implementare a structurilor eficientă din punctul de vedere al costurilor, respectând, bineînțeles, regulamentul financiar european. E corect ce se spune, abordarea generală parțială a eliminat uh, trimiterea la un singur uh, corp de coordonare sau la o singură agenție națională. Statele membre sunt cele care vor determina numărul de autorități competente și de agenții de implementare a programelor educaționale. Am inclus și cele șase instituții în această aceeași abordare parțială. Nu în ultimul rând, abordarea noastră nu are un nume diferit. Avem aceeași denumire, Erasmus pentru toți. Iată, doamnă președintă, considerăm că există un numitor comun între Parlament și Consiliu. Până la urmă există un consens între toate cele trei instituții. Mulțumesc uh, pe această cale că mi-ați dat posibilitatea de a interveni astăzi. Mulțumesc! Rostisem deja concluzia. Mulțumesc explicit Comisiei pentru disponibilitatea de cooperare Mulțumesc și Consiliului. Dacă nu ar exista dorința de a coopera, nu am ajunge nicăieri. De aceea e codecizia. Noi uh, suntem parte a pârghei uh, decizionale și important este să reprezentăm o forță motrice comună. Atunci vom avea succes. După cum s-a auzit, există divergențe foarte puține și chiar și cele care există vor fi, cred eu, ușor înlăturate. Mulțumesc pentru discuția extrem de fructoasă. În iulie vom avea o a doua dezbatere. Deja ne vom apropia mai mult de dezbaterea pe structuri. Ceea ce ne-a oferit Comisia e un document care va fi acum uh, prelucrat prin prisma uh, ideilor noastre și a amendamentelor noastre. Mă bucură faptul că avem în rândul nostru o persoană cu experiență juridică. Colegii mei uh, se descurcă foarte bine, Ivo și Pfeiffer, doamna Pfeiffer. Și vreau să vă spun că acest dosar este foarte dificil și fără ajutorul colegilor noștri nu ne-am descurca deloc e foarte bine să menținem ceea ce considerăm că este bun în propunerea comisiei. Acestea fiind spuse, încheiem această dezbatere și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Trebuie să trecem la punctul 12, fiindcă raportorul pentru bugetul 2013 este astăzi în rândul nostru și dorește să ni se adreseze. Prin urmare, Doamna Benarabatu. Îmi cer scuze, doamnă președinte, ați putea să ne dați mai multe detalii despre calendar pentru raportul Erasmus pentru toți? Da, pe 19 iulie, la ultima ședință dinainte de pauza parlamentară de vară, vom mai avea o discuție în care vom intra însă mai în detalii la punctele pe care am discutat azi, iar în septembrie îmi voi înainta uh, raportul. Am, anulat, am amânat cu o lună, deci în septembrie voi înainta raportul, când veți avea posibilitatea și să înaintați amendamente și în noiembrie vom vota în comisie. S-a decalat totul, da, peste vară. Bine. Vă rog atunci acum să trecem la următorul punct, punctul 12, pentru că raportorul pentru bugete este aici Comisia a înaintat un proiect de buget pentru 2013 pe 25 aprilie și acum și acum avem mai multe activități în domeniul acesta care durează de mai mult timp. Avem uh, rugămintea din partea Comisiei pentru Bugete de a prezenta mai multe proiecte pilot și acțiuni pregătitoare, ceea ce am făcut deja și astfel Comisia să poată răspunde cât mai repede la propunerile noastre. După ce decidem uh, care sunt amendamentele pe care chiar vrem să le înaintăm, uh, avem însă și o, un aviz pe tema bugetului și Lochegard este raportorul nostru care ne va spune care sunt prioritățile în domeniul culturii din acest buget, iar apoi vom discuta despre amendamentele la buget pentru proiectul uh, de buget și pentru Consiliu. Nu vreau să mai spun prea multe eu, mm, mi se pare că oricum am vorbit prea mult, deci uh, îi dau cuvântul uh, domnului Lavia. Eh, eh, mulțumesc, mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o dați să vin aici în Comisia de Cultură pentru a vorbi despre uh, previziunile bugetare pentru 2013. După cum știți, procedura este lungă și la sesiunea din martie la Strasburg Parlamentul a trasat deja niște linii directoare. Acum vom discuta la viitoarea întrunire a Comisiei de Buget privitor la mandatul care ni s-a încredințat. Este deci necesar să se instituie o colaborare strânsă cu comisiile de specialitate, mai ales într-o perioadă de criză. Este bine să concentrăm resursele uh, asupra acelor inițiative care corespund priorităților formulate de Parlament și care să permită o alocare optimă a resurselor atât de limitate de care dispun. Uh, prin urmare, prioritățile pe care le-am ales uh, pentru a sta la baza bugetului pe 2013, mai ales pentru că trecem printr-o criză profundă în multe state membre, am dorit să, am dorit să concentrăm bugetul pe dezvoltare și creștere. Pe de o parte, ocuparea forței de muncă, în special a tinerilor, și este limpede că prin acest buget noi am dorit ca în toate comisiile să fie analizate în lumina acestor priorități. Pe de altă parte, trebuie să ținem seama de faptul că e vorba de un uh, buget dificil, ultimul din perspectiva financiară actuală și, dat fiind că am avut multe angajamente, acum uh, acest buget uh, se confruntă cu problema plăților și trebuie să uh, acoperim din resursele financiare existente angajamente luate în anii precedenți. De aceea, această schiță de buget a uh, cerut uh, ca măsură adițională Uh, sume pentru plăți cu 6% sau 8% mai mari față de bugetele din anii precedenți. După cum se știe, am dori ca obiectivele prioritare să se concentreze pe resursele pe care le avem astăzi la dispoziție și vom face acest lucru în toate comisiile de specialitate. Mi se pare important un element Uh, în privința acestui text care s-a distribuit și care privește proiectele pilot. Pentru a putea utiliza cât mai bine resursele de care despunem, am hotărât să adoptăm și anul acesta o procedură care să ne permită să inserăm în acordul final numai acele propuneri pilot care sunt realizabile. Din acest motiv am alcătuit un calendar care eh, prevede ca până la sfârșitul lunii să eh, fie prezentat în fața fiecarei comisii de specializate propunerile de proiecte pilot. Ați făcut deja acest lucru, iar aceste propuneri eh, vor fi transferate Comisiei Executive, care va face o primă evaluare în privința fezabilității acestor proiecte pilot, astfel încât la sfârșitul lunii iulie să dispunem de o evaluare a Comisiei Executive în privința posibilității de a se implementa respectivele proiecte pilot. În cazul care exista nevoia de a adecva anumite cifre, se vor face modificări și apoi Uh, comisiile vor putea face propunerile lor. Raporturile în pachetul final, Comisia de Buget va insera propunerile provenite de la fiecare comisie în parte. Un element important este, trebuie menționat, uh, acele propuneri care au fost evaluate drept fezabile în acest moment de resurse scăzute nu ne putem permite să punem deoparte resurse pentru proiecte irealizabile. De aceea, mai întâi propunerile au fost supuse evaluării uh, Comisiei Executive uh, pentru a examina apoi doar pe cele care au fost evaluate drept fezabile. În ceea ce privește programele care implică uh, această comisie. Uh, ne așteptăm de la această comisie să facă o primă evaluare a lor și cerem fiecare comisii, Comisia Buget cere totdeauna acest lucru, uh, dat fiindcă nu poate să accepte toate cererile cerem tuturor să fie sensibili în acest moment de criză, de dificultăți pentru Europa. Deci, evaluați cu atenție unde credeți că resursele ar putea fi mai utile și evaluați dacă există și priorități negative, pentru că dacă trebuie să facem anumite tăieturi, eh, tot comisiile de specialitate ar trebui să ne indice unde trebuie operate asemenea reduceri, programe care nu au dat rezultate maxime, astfel încât și în funcție de evaluările dumneavoastră, de acord cu Consiliu, să putem ține seama în eventualitatea când trebuie efectuate reduceri de cheltuieli Uh, să ne indicați unde și în ce fel să tăiem din fonduri. Vă mulțumesc! Mulțumim! Uh, Mulțumim! Vreau să vă spun că avem o procedură pe care o consider corectă. Am uh, colectat propunerile de proiecte pilot îmi dau seama că în ciuda faptului că am depus trei propuneri, nu regăsesc acum niciuna, nu știu unde s-au pierdut. Le-am depus deja de, în urmă cu câteva săptămâni. Bine, asta este. Vrem să votăm în iulie, bazându-ne pe proiectul de buget. În anul trecut am procedat la fel, vom proceda și acum. Dacă așteptăm până ne depune Consiliul propunerea sa, trece vacanța parlamentară, nu putem să așteptăm. Prin urmare, în ceea ce vește acțiunile pregătitoare și proiectele pilot, aș dori pe acestea să votăm deja în iulie. Consider că mai apoi putem să îi dăm raportorului mandatul de a menține toate propunerile din, uh, din uh, documentul comisiei. Am procedat și în trecut așa și cred că e bine să facem asta și acum. Nu are niciun sens să așteptăm Consiliul pentru că va fi mult prea târziu. Vreau să dau acum cuvântul domnului raportor Lecăcard. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și raportorului pentru că a venit la noi să ne dea câteva informații actuale. S-au menționat deja foarte multe, dar vreau să trec doar scurt prin uh, procedură și sper ca toată lumea să înțeleagă. Avem mai multe sarcini bugetare, avem uh, și mai multe amendamente, avem proiectele pilot și avem și uh, avizul pe tema priorităților care ne stă la dispoziție. Acest acest pachet a fost deja distribuit, uh, propunerea a fost distribuită deja tuturor, nu știu dacă le-ați primit, da, cred că înțeleg că le-au primit colegii. Dacă nu, o să-l primiți. Detali, detaliile ar fi liniile bugetare pentru care avem mai multe posibilități. Orarul a fost deja menționat, avem anumite termene și uh, apoi uh, comunicarea Comisiei care acompaniază de obicei proiectul de buget și care arată care sunt prioritățile bugetului. În ceea ce privește procedura, Comisia a făcut proiectul de buget pe 25 uh, aprilie, l-a prezentat. Acum uh, Consiliul este cel care trebuie să-și dea poziția, așa cum spuneam și știți cu toții. Sper, probabil că această poziție va veni foarte târziu, așa cum spunea și doamna Pac, probabil la sfârșitul lunii iulie pentru ca aceasta însă să, procedura bugetară să nu se împiedice și pentru a evita dif, distanțele între reuniunile pe această temă, încercăm să trecem prin aceeași procedură ca anul trecut. Și um, să încercăm să votăm pe amendamentele la buget deja în iul, la sfârșitul lui iulie. Sper însă să avem un mandat orizontal pentru ca toate amendamentele să poată să fie deja colectate și discutate până în septembrie, iar apoi uh, să putem eventual să revenim la varianta proiectului de buget inițial al Comisiei acolo unde este necesar. Să sperăm că nu se întâmplă, dar probabil că nu putem să știm niciodată. Cam aceasta ar fi uh, chestiunile procedurale. După cum am zis că și anul trecut a fost nevoie să prioritizăm uh, um, aspectele, mai ales la linia bugetară 3B, la rubrica 3B, unde avem 25,6 miliarde de euro și la rubrica în care avem 91 uh, de milioane de euro, sunt cifre puțin mai mari decât anul trecut și decât acum 2 ani. Există o explicație, dar n-am găsit-o, nu știu care e până acum. Poate că e din cauza situației plăților. Oricum o fi, lucrurile sunt pozitive, pentru că avem 25,6 miliarde, pentru că nu avem, nu avem decât 15 anul trecut. Dar oricum trebuie stabilite prioritățile și trebuie să începem discuțiile care au început deja. În legătură cu proiectele pilot, am avut deja un termen, nu știu de ce proiectul doamnei PAC nu a fost incorporat până acum, dar vom ajunge probabil și la un răspuns în această chestiune. Bineînțeles că la un moment dat vom afla. S-a făcut o listă, deci uh, cred că a fost distribuită tuturor. Nu știu dacă mă uit în jur și întreb dacă ați primit această listă acum. Poate că până în 4 iunie vom putea să înaintăm secretariatului și apoi uh, comisia va analiza aceste propuneri informale și va trebui să venim cu feedback uh, Vom avea, deci, feedback de la mai multe instanțe și cred că aceasta va fi util pentru raportor. Avem deja o întâlnire stabilită pentru priorități. Nu toate propunerile au fost uh, acceptate dar uh, la prima întâlnire, dar există totuși uh, un consens pe tema sportului pe care l-adoptasem a deja de anul trecut. Și în final, câte ceva despre avizul pe bugete. Comisia a adoptat un aviz uh, pe proiectul de buget pentru 2013. Eu voi prezenta proiectul de aviz în iunie și apoi se va vota la începutul lui octombrie. În legătură cu programele Învățarea pe tot uh, parcursul vieții și alte programe similare au fost un succes Programul Erasmus a fost bine implementat. Există multe cereri care nu au putut fi satisfăcute, deci este evident că investiția în educație și în tineret este întotdeauna o prioritate pentru comisia noastră. Aceasta este în linie cu obiectivele Europa 2020. Trebuie deci să urmăm aceste priorități în continuare, să nu uităm de cultură și mass media, Bineînțeles, investițiile în industriile creative sunt de asemenea investiții bune și, uh, în final, uh, cetățenii trebuie să aibă posibilitatea să acceseze informații despre Uniunea Europeană. Aceasta ni se pare și mai important acum, mai ales având în vedere alegerile pentru Parlamentul European din 2014. Deci, doamnă președinte, Cam acesta ar fi pe scurt situația în legătură cu rubricile care ne interesează pe noi. Dar bănuiesc că vom mai avea în următoarele săptămâni întâlniri pe această temă. Mulțumesc, spune Ivan. Spune la președinte, Ivan. Câteva cuvinte aș vrea să spun despre acțiunile pregătitoare și proiectele pilot deși sunt foarte bune toate și acoperă și diversitatea culturală și educația și învățământul superior și pluralismul uh, uh, media și mm, sport și așa mai departe, nu vor obține toate finanțarea. Asta știm din experiența anilor trecuți. Ne-a spus și domnul raportor foarte clar acum. Avem și posibilitatea amendamentelor la buget, ceea ce nu va fi prins ca proiect pilot sau acțiune pregătitoare, putem și în Comisia de Buget să mai influențăm cât de cât bugetul. Cred totuși că acțiunile pregătitoare care s-au bucurat de succes, cum este acțiunea pregătitoare pentru sport, trebuie să fie finanțate în continuare, cu atât mai mult cu cât nu avem finanțare acum pentru sport și vom avea abia din cadrul financiar viitor. Vreau să profit de pre prezența domnului raportor la VIA și să spun, poate n-am văzut eu bine, dar nici educația și nici tineretul nu apar ca priorități în bugetul pentru 2013, așa cum apăreau în anii anteriori și poate doar este o scăpare a mea și poate chiar, chiar există. Știm cu toții că 2013 este cel mai dificil uh, an din punct de vedere financiar, din cadrul financiar multianual actual, pentru că practic lucrăm cu ce a rămas necheltuit din, uh, din anii anterior. Suntem aproape de limitele bugetare, dar totuși, având în vedere șomajul în rândul tinerilor și uh, greutatea cu care forța de muncă se adaptează la noile realități de pe piața muncii, cred că educația și tineretul, cu atât mai mult cu cât criza financiară n-a trecut încă, sunt priorități și ar trebui să rămână priorități la nivel uh, european. Mai multe nu aș avea de spus, pentru că s-au spus până acum și n-aș vrea să repet. Mulțumesc. Danke. Mulțumesc. Ivo Bele, pare cuvântul. Eh, eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportorului la, Viga, pen, la VIA pentru explicațiile foarte clare. Acum știm exact care este starea lucrurilor. Doamnă președinte, eu cred că trebuie să ne concentrăm pe prioritățile grupului nostru politic. Învățare pe tot parcursul vieții a fost an la rând o prioritate. Acest lucru nu se schimbă și suntem încântați de faptul că ultima dată, uh, cazul plăților și angajamentelor, uh, au fost menținute aceleași sume ca și în trecut. Noi nu putem decât să sperăm ca în cazul viitorului program, indiferent de titlul acestuia, învățare pe tot parcursul vieții sau altfel, să um, rămână lucrurile neschimbate și să nu avem niciun fel de reduceri bugetare. De asemenea, avem și o acțiune uh, pentru tineret, o acțiune mass media. Suntem foarte satisfăcuți de faptul că, per ansamblu, am reușit să dăm curs acelorași angajamente, la același nivel. Noi ne vom implica foarte mult pentru ca și în acest an să transmitem un mesaj foarte clar, că acestea sunt priorități care sunt strâns legate de ceea ce se stipulează în strategia Europa 2020. Noi sperăm ca în anul 2013 lucrurile să nu se schimbe să ia într-o altă direcție. După cum a spus domnul Lockegaard, în ceea ce privește sportul există consens. Am avut uh, diferite propuneri depuse cu privire la rolul sportului și măsurile pregătitoare. A fost vorba despre 4 milioane, dacă nu mă înșel, și și în anul trecut uh, a fost cam la fel. Banii nu sunt foarte, foarte mulți, dar vrem să transmitem un mesaj clar că vrem să punem o piatră de temelie în acest sector pentru un program viabil pentru sport, după cum ați spus și dumneavoastră în document, doamnă președinte. În document ați spus că uh, Trebuie să existe priorități uh, uh, definite pentru următorii ani și măsuri pregătitoare aferente și trebuie să ne încadrăm în buget. Ei bine, în aceeași ordine de idei, noi dorim să încercăm să includem din punct de vedere social și acele grupuri care suferă din cauza excluziunii sociale, să venim cu activități de sprijin pentru acestea. Dumneavoastră, pe bună dreptate, Ați menționat aceste aspecte care să fie incluse în viitorul cadru financiar multianual, Lucrul care de fapt trebuie să rămână valabil și post-CFM. Doamnă președinte, am mai găsit o propunere a dumneavoastră, împreună cu doamna Gânț și cu domnul Costa, depuseserăți o propunere în ceea ce privește studiile superioare pentru studenți de etnie romă. E important și acest aspect. Am discutat și la Strasburg, a fost o dezbatere foarte utilă, avem destul de multe propuneri, cred că vreo 20 cu acestea din urmă calculate, ei bine, aștept cu nerăbdare să se dea o sentință de la celelalte instituții, de la comisie. Ideea este că noi trebuie să ne raliem foarte repede, să ajungem la un consens. Eu am mare încredere în raportor și cred că în cele din urmă vom reuși să reglementăm lucrurile așa cum trebuie. Ei bine, cred că ar trebui să fim foarte atenți în ceea ce privește bugetul. Doamna Helga Trüppel. Foarte pe scurt, mulțumesc, doamnă președintă, colegul meu la via e alături de noi și profit de această ocazie. Știm foarte bine că noi la buget discutăm mereu ce posibilități de a face economie există pentru că nu e durabil sau pentru că s-a alocat prea mult într-o primă fază sau pentru că rezultatele nu sunt bune. Dar cred că de data aceasta la Comisia noastră pentru Educație și Cultură avem un buget minuscul cu rate extraordinare de implementare este foarte clar că avem niște povești de succes pe care le putem transmite mai departe publicului nostru, astfel încât ei să vadă că noi milităm pentru cetățenii europeni. Acesta este, de fapt, singurul mesaj pe care vreau să îl transmit, că la noi, din punctul de vedere al bugetului, nu există niciun fel de marjă pentru reduceri, pentru că noi vrem ca în continuare să milităm pentru educație, pentru activități care implică pe cetățeni, pe tineret. Uh, să combatem șomajul în rândul tinerilor. E un mesaj foarte important care trebuie transmis din partea comisiei noastre. Mulțumesc! Am văzut ce am depus împreună cu doamna Gând și așa mai departe. Uh, mai sunt și alte documente depuse, nu știu pe unde au dispărut în această instituție. Prea bine după cum am spus-o, putem să ne mișcăm repede doar dacă facem totul în engleză. Amendamente depuse în engleză și așa mai departe. Nu avem ce face, trebuie să fim... Uh, să, să ne declarăm satisfăcuți de um, această procedură. Am făcut-o și data trecută și v-aș ruga foarte mult să aveți înțelegere și acum față de acest lucru. Și acum adresez comisiei. E o doamnă. Doamna Brigitte de Vos. Thank you, Mr. Chair. Uh, I would first like to apologize for, apologize for Mr. Notes. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă scuze în numele domnului Noț, care nu a putut fi prezent. Voi evita să repet ce s-a spus aici. Sigur, educația și cultura uh, uh, sunt foarte importante sub raportul uh, furnizării de slujbe, de locuri de muncă. 2,6 milioane este prevederea bugetară pentru acest uh, domeniu, din care 1,6 uh, milioane Uh, sunt adăugate la prevederile inițiale, ceea ce subliniază importanța pe care Comisia o acordă acestor aspecte pentru celelalte programe. Uh, va trebui să uh, urmăm programările financiare și a avut loc o scădere a fondurilor pentru anumite programe, pentru sport, uh, pentru că limitele au fost destul de stricte și uh, Comisia a încercat să le respecte, ceea ce explică uh, de ce nu am prevăzut alte inițiative. Poate uh, să dau cuvântul colegului meu care se ocupă de informație. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și eu. bugetul uh, pentru comunicații a trecut prin schimbări mari, uh, este pozitiv în contextul prezent uh, acest lucru și suntem foarte dornici să discutăm toate amendamentele imediat ce vom avea informațiile relevante Uh, pentru a încerca să fim cât mai eficienți uh, uh, în analiza propunerilor de amendamente, pentru că încă mai discutăm propuneri de amendamente de anul trecut și am dori să cooperăm mai bine astfel încât situația de anul acesta să fie mai bună V-am fi recunoscători dacă vom primi cât mai repede informațiile necesare pe care să le discutăm împreună cu dumneavoastră. Așteptăm cu nerăbdare acest lucru. Mulțumesc! Mulțumim! Mai este nevoie să mai discutăm? Doriți să luați cuvântul, poftim? Mulțumesc pentru această dezbatere utilă. Mi se pare că reiese un lucru foarte clar. Uh, pe de o parte, interesul Comisiei față de uh, acțiunile pregătitoare și proiectele pilot. Pe de altă parte, uh, existența unor rubrici uh, uh, în care se vor uh, încadra majoritatea propunerilor și care au limite foarte stricte. Acest lucru ne va împinge să utilizăm prioritățile pe care le va fixa această comisie, astfel încât să utilizăm cât mai bine fondurile de care dispunem. Mai datorez un răspuns colegului Ivan care nu găsise mențiunea sprijinului față de tineri și de formarea tinerilor. Între prioritățile bugetului 2013, noi am trecut uh, încă de la început tineretul și uh, ocuparea forței de muncă tânără dar și în mandatul pentru trilog pe care îl pregătim și pe care îl vom vota în plenara din iulie, la punctul 44, programele de învățământ și cultură se află printre priorități, de aceea este limpede că uh, e greu să citim respectăm toate liniile de buget, dar da, de la bun început am spus că există programe care au avut efecte foarte importante și cu siguranță aceste uh, programe merită să fie susținute uh, și uh, le vom susține cu siguranță. Da, mulțumim domnului coleg Lavia. Am încheiat discuția încheiat punctul 12 și acum trecem la punctul 13, cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Cred că s-a spus tot. Doriți să adăugați ceva? Suntem la punctul 13. I have no further comments on the third, on the... Nu mai am comentarii de făcut la punctul 13, nu. Pe cadrul financiar multianual, da, dar nu la 13. Nu, nu vorbim de buget, ci vorbim de cadrul financiar multianual. Punctul 13. E o înțelegere, cred. Pe scurt, dacă se poate. Foarte pe scurt. Well, the, the annual budgetary Eh, bugetul anual pe care îl discutăm, sigur, în cadrul eh, financiar plurianual, până de curând, eh, acest cadru era bazat pe un acord interinstituțional, deci un acord mai curând politic. Acum abordăm de pe alte latură aceste lucruri astfel încât statutul acestui cadru financiar se va modifica, va fi uh, adoptată o hotărâre a Consiliului și uh, nu putem să uh, comentăm propunerea Comisiei. Expiră la sfârșitul lui 2014 cadrul actual, iar în comisia temporară a Parlamentului eh, s-a spus că se dorește un nou cadru financiar. Sunt în curs negocieri cu Consiliul. Eh, eh, comisia de buget intenționează să emită un raport non-legislativ și se plănuiește adoptarea în octombrie acestui raport, eh, după care eh, avizele eh, discutate în iulie vor fi puse la vot în octombrie va trebui să uh, discutăm care sunt prioritățile noastre și uh, să demarăm negocieri cu Consiliul. Eu mi-aș uh, baza avizul pe argumentul pe care l-am folosit deja în privința cifrelor. credem că cifrele propuse de comisie pot fi acceptate și asta aș fi avut de spus, doamnă președinte, în acest moment pe tema respectivă. Mulțumesc pentru atenție. Who wants the floor? Nobody. Cine dorește să intervină? Nu vrea nimeni. Bine, vom uh, discuta în momentul în care vom avea proiectul de raport. Încheiem punctul 13 sau să mai întrebăm ceva, comisia? În această dimineață am fi vrut să vorbiți, nu ați fost în sală, acum sunteți aici. Spuneam că eu sunt aici de fiecare dată când e nevoie de mine, doamnă președintă. Așa este, așa este și o spun explicit. Voiam să vă întreb dacă ne puteți spune ceva despre cadrul financiar multianual, dar văd că nu e cazul. Vom discuta în momentul în care vom avea proiectul de raport. Mulțumesc! E, e frumos când există acest schimb. Ei bine, ne întoarcem acum la punctul 11. 11. E vorba de Europa pentru cetățeni. Raportorul nostru este colegul Hanu Tacula. După cum știți, avem o mare problemă cu Europa pentru cetățeni. Am discutat și la coordonatori astăzi. Și anume, avem aici o propunere despre care putem să spunem că o aprobăm sau o dezaprobăm. Da sau nu? Am dezbătut îndelung astăzi și am ajuns la următorul acord. Și anume că nu putem să acceptăm să ne îndepărtăm în așa fel de tratatul de la Lisabona. Nu putem să acceptăm să nu avem un cuvânt de spus în cadrul unui raport pentru cetățeni. Iată, Consiliul se poate exprima, poate să depună amendamente și noi, culmea, nu. Am spus așadar că noi suntem de părere că lucrurile nu se pot derula așa și că ne facem de tot râsul dacă nu ne apărăm cu mâini și cu picioare împotriva acestui demers. Propunerea făcută a fost de a face un uh, raport ca și în cadrul uh, CFM, dar e praf în ochi. Consiliul nu e obligat să ne promită că va adopta ceea ce stipulăm noi în raportul nostru, poate să ne lase cu ochii în soare. Dat fiind că este vorba despre un program precum Europa pentru cetățeni, ar fi ridicol să nu ne implicăm. Am discutat îndelung la reuniunea coordonatorilor în această dimineață și am făcut următoarea propunere. Să ne întoarcem la grupurile noastre politice și să încercăm să obținem o majoritate în grupurile noastre, astfel încât să respingem această propunere. Ce înseamnă dacă o respingem? Înseamnă că nu mai există nimic. Nu mai există un program. Atunci, Consiliul și Comisia trebuie să se gândească la o alternativă, să vadă cum anume acceptă acest rezultat, pentru că, în primul rând, banii trebuie să fie cheltuiți, uh, și, în al doilea rând, trebuie să fie cheltuiți în interesul cetățenilor. Și eu, la un an înainte de alegerile europene, nu ne putem permite să nu avem un program Europa pentru cetățeni. De asemenea, nu ne putem permite să avem un program Europa pentru cetățeni la care să nu fi contribuit deloc. Aceasta a fost uh, opinia coordonatorilor astăzi și am decis ca fiecare dintre noi să revină la grup și să prezinte acest subiect. Să trateze subiectul împreună cu grupul și dacă e să spunem nu, atunci spunem nu. Cei care sunt de altă opinie, alta față de serviciul nostru juridic, atunci nu au decât ca pe cont propriu să facă așa cum consideră că serviciul nostru juridic este corect. Acesta a fost mesajul din partea coordonatorilor. Oricum doresc să dau uh, raportul, rap, uh, uh, cuvântul, mă scuzați, domnului raportor Hanu Tacula. Te rog. Mulțumesc. Legat de plus valoarea pe care o pot aduce, nu știu ce să spun. Oricum, ideea este că am discutat și am fost foarte surprinși de această abordare. M-am întrebat dacă nu am putea să structurăm întreg, întreaga problemă în două. Ideea este că cel mai bine ar fi, în opinia mea, să procedăm în felul următor, ținând cont și de ce ar putea face statele membre. Să discutăm la grupurile noastre politice și să vedem care va fi rezultatul. După cum s-a spus și după cum am mai spus, eu sunt de părere că ar trebui să putem să depunem amendamente, așa cum se întâmplă în procedura legislativă ordinară. Poate că ar fi mai bine să procedăm așa cum a spus doamna președintă. Mai întâi să trecem totul prin grupurile politice. Noi nu vrem să fim aici un măscărici, noi vrem să fim o instituție demnă de luat în serios și după cum a spus astăzi Marco foarte bine, dacă tot este să avem un asemenea program destinat cetățenilor, Europa pentru cetățeni, atunci nu se poate ca un for ales democratic să nu poate fi implicat decât uh, în procedura de a-și exprima avizul sau nu. E bine, prin prisma acestor lucruri, noi vrem să încercăm să obținem cât mai mult din acest text. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Comisia, dacă dorește să intervină. Văd că dorește. Am avut o discuție mai lungă cu doamna Reding și cu serviciul juridic al Comisiei noi cunoaștem deja opinia doamnei Reding. Dumneavoastră ați ascultat acum care este decizia noastră. Am decis să fim puțin mai duri în abordarea noastră, să nu o luăm pe calea pragmatică, astfel încât să avem o procedură de codecizie fantomă. Așa ne-a propus doamna Reding la ultima reuniune. Deci, dacă vreți să mai spuneți ceva în plus față de acestea, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Iau notă de îngrijorările manifestate. E o chestiune care trece dincolo de acest program Europa pentru cetățeni, este o problemă interinstituțională. Permiteți-mi să subliniez că articolul 352 nu a fost opțiunea preferată de comisie ca temei juridic. Am analizat să știți toate posibilitățile, astfel încât să evităm această situație. Noi am fi preferat ca Parlamentul să fie activ în calitate de colegislator. Din păcate, după o analiză aprofundată cu serviciul juridic, am ajuns la concluzia că nu a fost fezabil. Singura soluție posibilă a fost aceea de a baza programul pe articolul 352 Vă atrag atenția asupra faptului că există uh, că la reuniunea cu doamna Reding s-a discutat despre substanța programului. O spun, asta pe, o spun asta pentru cei care nu au participat la acea dezbatere. Ei bine, noi vrem să existe participare democratică, implicarea cetățenilor în acest uh, program. De fapt, în asta abundă acest program. De asemenea, ne axăm foarte mult și pe importanța Uh, memoriei uh, colective și așa mai departe. Sunt lucruri primordiale pentru participarea cetățenilor. Aceștia trebuie să aibă o memorie colectivă, să simtă apartenența uh, la ceva mai mare. Și aceste lucruri trebuie să fie bine construite și bine înrădăcinate. Uh, Ținând cont de tratatul de la Lisabona și de ceea ce stipulează acesta în ceea ce privește participarea cetățenilor, participarea cetățenilor este acum un obiectiv explicit menționat în tratat. Din păcate, aceste articole nu ne oferă uh, și partea de implementare a unui program și de aceea trebuie să ne bazăm pe articolul 352. Ei bine, între timp, Consiliul și-a exprimat o poziție comună parțială, și poate că și Consiliul, fiind în încăpere, va putea interveni astfel încât să completeze spusele mele. La Consiliu, în uh, documentul Consiliului, mă scuzați, a fost consolidată ideea de participare a cetățenilor la procesul democratic. Și acum, revenind la articolul 352, de ce a fost Comisia obligată să-și bazeze propunerea pe acest articol? Din cauza procedurilor legislative. Nouă ni se spune că nu e posibil, posibil un uh, temei juridic dual uh, în două domenii care sunt incompatibile. Ei bine, în ceea ce prește uh, articole 352 și 167, aceste două articole nu sunt articole Uh, compatibile între ele. Asta o spune tratatul și a trebuit să acționăm în consecință. Noi deja am uh, luat în calcul diferite argumente venite de la serviciul juridic și știm cu toții ce uh, e în joc aici. Noi nu am acționat așa de azi pe mâine, am analizat foarte de aproape temeiul juridic și ceea ce ne-a spus serviciul juridic. Și nu e un joc de putere, să știți, ci totul se bazează pe o analiză juridică exhaustivă. Mulțumesc. Mulțumesc. Și noi am analizat foarte de aproape situația și am ajuns la o altă concluzie și noi avem un serviciu juridic care a spus tocmai contrarul cele, celor spuse de serviciul dumneavoastră juridic. Și iată, ne este permis să avem o altă abordare, să adoptăm o altă atitudine și să acționăm în consecință. Pot să vă spun că președintele, serviciul, președintele jurii, Klaus Heiner Lene, care este raportor din umbră, este de aceeași opinie cu mine și el are experiență și avem argumente. Serviciul nostru juridic e de asemenea, alături de noi mai mult de atât nu se poate. Ei bine, sigur că acum asta nu reprezintă niciun fel de amenințare, dar poate că totuși v-am făcut să vă temeți puțin. Vrea Consiliul să mai spună ceva? Consiliul? Vă rog, aveți cuvântul. Poate nu mai intervin. frumos. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru haosul creat. Regret să aud care este concluzia la care ați ajuns, la ce decizie ați ajuns. Doream doar să adaug că, fără doar și poate, una din marile provocări uh, ale acestei propuneri a fost uh, alegerea temeiului juridic. E nevoie de unanimitate pentru a alegea temeiul juridic la Consiliu. Nu se trece prin procedura legislativă ordinară și, prin urmare, se uh, ajunge la decizii dificile de luat în plan național în statele membre. De aceea, la cererea statelor membre, noi am decis, deci președinția a decis, să cerem un aviz din partea serviciilor juridice. Pot să vă asigur că chestiunea, temelul juridic a fost foarte, foarte problematică la Consiliu și statele membre au, și-au manifestat îngrijorările foarte serios, mai ales în ceea ce privește rolul special conferit Parlamentului European. Eu nu o să intru acum în chestiuni tehnice și juridice, nu sunt uh, expert în domeniul juridic, nu sunt uh, în măsură să o fac, dar dat fiindcă Consiliul e de părere că cele două temeri juridice 352 și 167 sunt incompatibile, nu am putut decât să alegem un temei juridic. Vreau pe această cale să, urm, să mulțumesc domnului Tacula, raportorului, pentru faptul că și-a asumat inițiativa de a organiza o întâlnire între cele trei servicii juridice pe 21 aprilie. După cum ați subliniat și dumneavoastră, nu s-a ajuns la o soluție. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președinta. Asta este, întotdeauna, dacă întrebi trei juriști, îți oferă trei răspunsuri diferite. Sperăm ca în cazul serviciului juridic al nostru să nu fie probleme, să nu fim în eroare. Și nu cred că este cazul oricum. Vreau să revin la spusele uh, reprezentantei comisiei. E vorba de angajament democratic și participare în acest program, nu-i așa? Păi și nouă, tot de asta ne pasă. Exact despre participare democratică. Ne interesează și pe noi, ce de la Parlament, să avem participare democratică. De aceea ne enervăm atât de tare. Nu vreau să uh, mă refer doar la cetățeni și să-i fac uh, fericiți doar pe cetățeni. E minunat dacă se întâmplă asta, dar în primul rând, aleșii cetățenilor trebuie să fie întrebați uh, ce se întâmplă în cazul legitimității democratice și respectării acesteia. Consiliul și-a adus contribuția foarte bine. Cu siguranță a fost o contribuție bună, dar și noi vrem să o facem. Și e de înțeles. Hanutacula e raportor, el vrea să exprime noi idei. Vrea să schimbe lucruri care în acest program nu sunt bune la ora actuală. Eu, de exemplu, nu sunt de părere că Uh, nu mai pot finanța casele europene, ci doar prin proiecte, prin promovare de proiecte. Stic ceva ce s-a, pe, ce pe care s-a muncit ani de zile. Dar nu pot să fac nimic, fiindcă nu am uh, posibilitatea de a depune amendamente. Pot doar să spun da sau nu. Nu asta înțeleg eu prin parlamentarism. Și nimeni de aici nu înțelege asta prin parlamentarism. Vom uh, vom opta pentru calea mai dură și vom uh, milita pentru nu. Uh, Klaus Heiner Lehne, președintele jurie, e de aceeași părere și cred că obținem o majoritate. Și atunci să văd eu ce fac Comisia și Consiliul, să se gândească dacă nu cumva vor ține cont de serviciul juridic al Parlamentului și de ceea ce a spus acesta, astfel încât să ajungem la un numitor comun pentru că anul 2014 se apropie cu pași uh, siguri de noi. Și e vorba despre participarea democratică a cetățenilor. Înainte să, participi, să fi participat noi cei de la Parlament, nu au, nici cum să, nu au cum să participe nici uh, uh, cetățenii. Colegilor croați, colegului Matușec, îi spun că astăzi avem interpretare în croată, mm, avem canal de croată, și puteți să utilizați interpretarea. Chit că știu că vorbiți foarte bine și engleză și germană. Ha, nu. S-a, ai spus totul? Bine, dar te rog să mai rămâi puțin în sală. Mulțumesc uh, Comisiei și Consiliului pentru prezență. Vreau să revin la ceea ce am dezbătut astăzi deja. Dar unde a dispărut domnul Lockegaard? A plecat. La coordonatori am discutat despre faptul că trebuie să luăm o decizie cu privire la linia bugetară de rezervă. Comisia ne-a promis că va deveni activă. Am vorbit cu colegul nostru și ne-a spus că are timp uh, până în uh, iunie, până la jumătatea lui iunie, ei bine, nu am avut în vedere această orientare calendaristică. Discutam așadar despre un proiect de raport care nu a fost analizat de nimeni, a fost analizat doar de serviciile comisiei. I l-am dat doar domnului Lockegaard, rugându-l să îl analizeze. L-am analizat și eu, am încercat și doamna Trüppel, vedem că Comisia încearcă să se îndrepte într-o direcție bună, și anume să uh, fie strategică, ținând cont de noile paradigme și consecințele acestora. Discutând despre realitatea, despre realitatea nouă în care trăim, și anume că lumea se mișcă mult mai repede decât ne putem imagina despre faptul că comunicarea trebuie să evolueze, despre faptul că trebuie să ne unim forțele pentru a comunica, pentru a avea solidaritate integrată și așa mai departe. Europa pentru cetățeni. Care este scopul ultim al Europei? Iată, Asta am cerut din partea Comisiei și Comisia a venit acum cu o propunere de proiecte. Noi considerăm că suntem pe calea cea bună. E, de fapt, un inventar de idei și Comisia dorește ca până la jumătatea lui iunie să finalizăm acest inventar de idei. V-aș ruga foarte mult să fim atenți la domnul Polgar, care a, și-a asumat răspunderea pentru acest proiect, a primit un document acum din partea domnului Lockegaard, care oferă noi impulsuri. În calitate de coordonator și în calitate de uh, membri ai acestei comisii, uh, dorim, aș dori să ne manifestăm acordul pentru uh, utilizarea rezervei. Domnul Lochegard dar acum cuvântul pentru că el a fost inventatorul rezervei. Well, I don't know if I, I invented it, but anyway. Nu știu dacă eu am inventat-o, dar oricum o fi. E clar că avem acum primul proiect uh, a ceea ce Paul a lucrat uh, până acum. Am uh, avut o decizie de luat până acum. E corect și să spunem că este evident că echipa lucrează de aproape pentru a putea oferi un proiect concret și cred că înțelegem lucrurile la fel pe, în ceea ce privește ceea ce avem de obținut. Singura mea rezervă, doamnă președinte, este că luând această decizie acum, întrerupem de fapt un proces foarte delicat și, după cum am zis și înainte, astăzi, mie nu mi se pare necesar să luăm această decizie acum, Am încercat să reorganizez lucrurile în această după-amiază pentru ca să înțeleg mai bine și pare să nu fie nicio problemă în legătură cu amânarea pentru 2-3 săptămâni. Pe 19 iunie vom avea următoarea reuniune în Comisia de Bugete și oamenii de la bugete cu care am vorbit au spus că nu e nicio problemă să iau o decizie în Comisia de Bugete și noi avem o decizie pe 19 iunie de luat. E o chestiune practică până la urmă. O chestiune care ține de lucra, de conlucrarea noastră și de a nu stresa oamenii. După cum ziceam și înainte, am avut un uh, acord cu colegul meu pe această temă. Nu suntem încă atât de departe încât să spunem că am ajuns chiar la un compromis, dar problema cu luarea deciziei acum este că avem ocazia să așteptăm până pe 19 iunie, deci aș vrea să cer colegilor să se gândească la această posibilitate pentru a putea eventual amâna procesul și pentru a lăsa timpul să terminăm lucrurile așa cum se cuvine. Mulțumesc! wieder da, wo wir heute Morgen waren. Mereu revenim la ceea ce am discutat în această dimineață. Mi s-a spus mie că dacă nu spunem da sau nu acum, mâine sau poi mâine Comisia pentru Bugete va accepta această propunere și lucrurile vor porni. Și că nu mai trebuie să spunem nimic. Iar acum trebuie să spunem nu. Pentru ca să spunem după aceea da. Atunci mi se pare că suntem ridicoli. Atunci n-ar fi trebuit să-mi bat capul, să-i să, cer, să cer lui Holger să termine un document care încă este în lucru să ni-l dea cel puțin așa cum este, neterminat. L-am asigurat că dacă merge în direcția pe care o dorim, așa cum am senzația că este cazul, că vom vota și apoi ne aduce varianta finală pe 17. Deci eu trebuie să respect acest angajament, asta este ceea ce pot eu să fac. Eu cred că ne facem de râs dacă încercăm să-i facem cuiva viața grea care ne-a ajutat. Domnul Holger a lucrat cu noi și a încercat să facă lucrurile așa cum am dorit noi, a înțeles ce doream, dar nu e atât de simplu. La comisie nu are un birou ca mine cu trei angajați în care trebuie să lucreze cu, cu câțiva, ci el trebuie să se consulte cu multă lume, trebuie să primească o aprobare de la doamna Reding și asta nu se poate întâmpla în intervalul la trei zile. A primit asigurarea că se poate baza pe data de 17 iunie, ceea ce nu este cazul, văd, deci eu zic să facem ceea ce ne-am propus în această dimineață, să uh, îi dau așadar cuvântul în coasa dată domnului Lochegar și o să-l întreb pe colegi după aceea ce părere au, te rog. Îți dau cuvântul încă o dată. Yeah. Well, I understand, uh, I understand that... Da, înțeleg nevoia de a rezolva această problemă, dar nu știu pe cine satisfacem dacă facem acest lucru. Uh, din câte înțeleg eu, atât noi, Comisia și Comisia pentru Bugete ar fi extrem de bucuroși să aibă un uh, acord la jumătatea lui iunie. Deci pentru cine facem aceasta? E evident că câștigăm mai mult în calitate de Parlament, câștigând 3-4 săptămâni în plus să, să negociem. Pot să înțeleg aceste argumente. Dar nu am senzația că cineva va fi împotriva propunerii de a prelungi cu 2-3 săptămâni. Poate că e complicat pentru comisie, dar noi am luptat foarte mult pentru ca să ajungem aici, 5-6 luni și acum avem șansa să obținem ceva și aceasta n-ar însemna decât 2-3 săptămâni în plus. Asta este ceea ce credem și noi și comisia, după părerea mea. Nu prea înțeleg de ce nu. Eu zic că avem uh, informații diferite. Eu am vorbit cu secretariatul comisiei, care mi-au spus că astăzi trebuie să luăm o decizie pentru că mâine trebuie să decidă. Pe 17 iunie vor decide oricum. Pe 31 mai, de asemenea, trebuie luată o decizie. Deci, dacă nu spunem nimic, aceasta este adoptată. Sau să spunem acum nu. Și atunci se amână iarăși la Paștele Cailor. Deci, uh, trebuie să avem încredere că Holger și cu colegii săi ne va oferi ceea ce am dorit noi. Atunci, Marcus Curia, ai cuvântul acum. Care este părerea ta? Pe unde trebuie să o luăm? Ce cale să abordăm? Da, nu? Mi se pare că este oarecare încurcătură aici. Avem uh, perspective diverse. Dacă lucrurile stau așa, adică dacă are colega PAC informații directe, uh, nu cred că mai putem să pierdem timp și nici că e cazul să spunem nu ca după aia să revenim asupra acestei decizii. Dacă trebuie, cum s-a spus, să dăm un răspuns până mâine. Ja, ich teile das, was... Da, sunt de acord cu ceea ce ne-a spus Marius Curia înainte. Dacă într-adevăr suntem sub presiune de timp, și așa am înțeles și eu că suntem, pentru că mâine se va lua o decizie. Pardon, poi mâine, în fine. Ar trebui atunci să-i spunem domnului Holger că, într-adevăr, ne pare rău că nu mai suntem, nu ne respectăm neapărat, că noi ne respectăm, ce scuze, angajamentele și de aceea așteptăm, așa cum am cerut-o și din partea lui, să formuleze lucrurile așa cum ne-a promis. Considerăm acesta ca un cec în alb de încredere pentru el și dacă nu, atunci anul viitor o să trebuiască din nou să instaurăm o rezervă pe care întâi trebuie să o eliberăm și așa mai departe. Deci eu cred că nu are niciun sens să mai blocăm lucrurile mai departe. Sunt lucruri pozitive în document care pot fi finanțate și pot fi finanțate tocmai pentru că există această rezervă. Eu zic să îi dăm un semnal foarte clar și domnului Holger și să luăm această decizie. Bun, avem deci două grupuri, ca să zic așa, deja, două grupuri uh, politice. Acum de la liberali, Helga? Da. Eu încercasem în această dimineață să vorbim de nevoia, presiunea timpului și, în același timp, de argumentele și dorințele pe care le-am ascultat, care sunt justificate, justificate din partea lui Morten Lockegaard despre cum am putea avansa. Holger ne-a spus că este foarte urgent și că așteaptă să... și că el face propuneri în acest sens. S-au făcut deja multe lucrări în uh, direcția aceasta și dacă ar fi să spun uh, părerea, deși nu sunt coordonator, sunt de acord cu Petra. Domnul Bischi. Domnul Fontana? Bun, în fine, atunci îi dăm un semnal pozitiv uh, Comisiei pentru Bugete și lui domnului Holger o să-i scriu o scrisoare, o scrisoare urgentă, în care îi spun că îi dăm un cec în alb uh, și ridicăm această rezervă, un cec în alb de încredere, dar așteptăm ca el să facă un pas către noi și deci până la sfârșitul lui iunie să ne ofere acest document. Sunteți de acord? Bun. Încheiem atunci această dezbatere. Trecem la punctul 14. Da, Morten, te rog. Some members have tried to, to, to... Câțiva deputați au încercat să prezinte situația ca și cum ar avea mai, am avea nevoie de mai multă încredere. Însă eu sunt cel care am vorbit cu domnul Polgar și eu cred că singurul motiv pentru care suntem aici și dorim să facem uh, progrese este pentru că am avut uh, o discuție cu domnul Polger, deci eu cred că nu e o chestiune de încredere. Am înțeles ce ați spus cu toții, dar nu e o problemă de încredere. Nu e vorba că nu avem încredere în el. Noi am fost cei care am tratat cu domnul Polger și uh, i-am arătat încrederea. Noi suntem cei care am avut încredere în uh, el și acum, în fine, cred că se pune problema greșit, s-au spus deja toate aceste aspecte. Eu sper ca și el să fie la înălțimea încrederii noastre, pentru că altfel ne-am pierdut vremea. Mulțumesc! Yeah. Da, trebuie să ne ofere rezultate. Sunt absolut de acord, spune președinta. Poate să-i spunem aceasta într-o manieră foarte fermă, dar frumoasă, foarte politicoasă. Sunt convinsă că ne va asculta. Și având în vedere această discuție, eu cred că n-ar trebui să ne dezamăgească. Sper că nu ne va dezamăgi. Deci jumătatea lui iunie. Așteptăm la jumătatea lui iunie el așa s-a angajat la jumătatea lui iunie că ne ofere documentul. Încheiem punctul 13, trecem la punctul 14, prezentarea studiului punerea în aplicare a cadrului european al calificărilor de către Simon Brăc, cercetător. Unde sunteți? Domnule Brăc, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru că m-ați invitat. Mulțumesc pentru că m-ați invitat să prezint uh, rezultatele acestui studiu. Uh, efectuat de mine și de colegii mei. În uh, uh, prezentare voi uh, atinge următoarele probleme, cadrul general, scopul studiului, cadrul evaluativ pe care l-am utilizat, apoi voi trece la principalele descoperiri, la concluzii și recomandări, apoi vom avea timp pentru întrebări și răspunsuri. În privința cadrului de fond. Este un instrument care uh, este stabilit uh, în cadrul cooperării uh, europene și urmărește promovarea mobilității muncitorilor și celor care studiază, precum și a formației pe toată durata vieții. Statele membre sunt invitate să lege calificările naționale, sistemele naționale de calificare de cadrul european aprobat în 2010. Până în 2012, care este termenul, toate noile diplome certificate vor trebui să indice eh, nivelul în raport cu eh, cadrul european de calificare. Aceste proceduri uh, trebuie uh, aplicate uh, în toate domeniile și trebuie promovate și aplicate principiile asigurării calității în educație și uh, pregătire profesională. În fine, trebuie desemnat un uh, centru de coordonare națională. Scopul studiului a fost să uh, furnizeze uh, o um, apreciere independentă a calității calificării și trebuie să menționăm că ne confruntăm cu provocarea de a implementa acest cadru. Trebuie găsite uh, condițiile care asigură eficiența și uh, uh, să precizăm felul în care putem atinge rezultatele așteptate. În privința metodologiei, datele au fost colectate din toate statele membre prin intermediul unor centre de cercetare, uh, apoi uh, a fost aprofundată analiza lor în șase state, uh, cadrul de evaluare pentru a aprecia statul implementării acestui cadru european de calificare. S-au elaborat concluzii și recomandări, însă mai sunt și alte aspecte importante, cum ar fi conceperea acestor recomandări și rezultatele, precizarea rezultatelor obținute până acum trei uh, momente sunt relevante. în privința rezultării, rezultatelor implementării. Principalele rezultate. Promovarea învățării pe toată durata vieții și a mobilității este uh, deosebit de importantă, s-a confirmat acest lucru. E nevoie să considerăm această învățare pe tot parcursul vieții ca o componentă esențială a modelului european și uh, devine o necesitate date fiind schimbările de ordin demografic din uh, ultima vreme. Din uh, punct de vedere teoretic, logica acestor uh, implementări trebuie să fie solidă și cadrul de calificare trebuie să devină relevant în privința urmăririi atingerii unor obiective. La nivelul pieței se consideră o politică educațională mai puțin relevantă în domeniul muncii propriu-zise. Dacă privim în lumina mediului înconjurător, vom vedea că există o legătură strânsă cu agendele educaționale uh, europene și că se respectă principiul subsidiarității. De asemenea, trec foarte repede. Uh, menționez doar că uh, se leagă strâns de alte uh, inițiative europene care privesc calificarea în învățământul superior și validarea rezultatelor învățământului informal. În acest moment este prea devreme pentru a identifica în totalitate toate inițiativele care pot lua naștere pe baza acestor evaluări. E vorba de uh, o serie de documente uh, europene care privesc evaluarea competențelor. Uh, Există însă niște diferențe uh, esențiale între aceste sisteme și uh, cele prevăzute de directiva 36 uh, din 2005. Se uh, recomandă, deci, alinierea acestor sisteme privitor la implementarea tehnică, menționăm existența perspectivei unei metode deschise de coordonare, cum am menționat, se respectă principiul subsidiarității și Comisia nu poate decât să faciliteze rolul statelor membre, cărora le revine uh, partea esențială a muncii. Comisia dispune de o număr de instrumente care trebuie coordonate. Am identificat o serie de condiții pentru implementarea cu succes și în capitolul privitor la tehnice de implementare ele sunt menționate. Este nevoie de o implicare politică pregătitoare a statelor membre e nevoie de o preocupare comune, de o instituționalizare uh, de nivel înalt și de cooperare a tuturor purtătorilor de interes. Prezența unor conflicte între uh, statele membre ar putea încetini acest moment, deci este nevoie de colaborare accentuată. După cum vedeți, totul este descris în amănunt în raport, dar am vrut să menționez numai câteva aspecte de importanță mai mare. Am constatat uh, diferențe mari între situațiile din diverse țări, uh, între situația de la care s-a plecat în implementarea uh, acestor metode Malta, Regatul Unit sunt deja avansate pe această cale. Deci pentru aceste țări va fi relativ ușor să continue să lucreze pe această linie. Alte țări, cum ar fi noi membri, vor trebui să-și revizuiască și să-și modifice sistemul de învățământ, ceea ce înseamnă că au încă foarte multe de făcut și, în fine, sunt și uh, state cu un sistem bine uh, dezvoltat în care s-au implementat deja aceste sisteme de calificare. În ciuda diferențelor existente între state, obiectivele comune uh, sunt stabilirea uh, transparenței și solidității acestui sistem, Uh, numai în felul acesta mobilitatea forței de muncă va putea fi facilitată și stimulată. Date fiind aceste obiective comune și diferența dintre punctele de plecare, există uh, diferențe mari în privința implementării acestor procese. Unele țări au făcut deja Uh, pași importanți pe această cale, ceea ce poate stimula alte state să le urmeze exemplu. Uh, ele vor trebui să uh, caute exemple interesante pe care să le poată urma datorită existenței unor obiective comune și a interesului tuturor statelor ca implementarea la nivelul statelor membre să se facă cât mai bine, crearea unui grup de consultanți, de experți provenind din țările care deja au încheiat uh, acest proces uh, a uh, inițiat uh, activitatea unor grupuri de lucru care cuprinde reprezentanții ai tuturor categoriilor de purtători de interes. Este de asemenea foarte important ca aceste state să continue munca de implementare, precum și monitorizarea progreselor realizate în diverse domenii. Un exemplu menționat este la ce nivel uh, trebuie să se situeze certificatele școlare care dau acces la educația superioară. Și apoi apare problema, cum să tratăm această problemă. Membrii grupurilor de consultanți urmează să joace în continuare un rol foarte important în acest proces, care este un proces de durată și care trebuie să își reamintească din când din când punctul original de plecare. Există termene stricte pentru implementarea 2010, apoi 2012 pentru indicarea nivelului EQF pentru fiecare calificare. Acest lucru a fost posibil numai datorită implicării tuturor statelor membre, conform recomandărilor și feedback-ului uh, primit în privința conținuturilor. Aceste termene uh, au fost foarte importante, uh, au determinat statele membre să demareze activitatea în această privință. Totuși, raporturile finale nu au fost finalizate și o întârziere de 2 ani nu este totuși foarte problematică, mai gravă, este a doua întârziere și anume multe țări nu au început încă să se ocupe de al doilea stadiu de implementare al sistemului de referență și nu au dezvoltat proceduri care să indice nivelul cadrului de calificare al diplomelor sau certificatelor și acest lucru poate fi considerat uh, un pericol potențial pentru că fără a îndeplini în totalitate al doilea stadiu, uh, e mult mai uh, dificil să vedem beneficiile când nu toate statele au îndeplinit întregul proces. Dacă privim a treia parte, și anume uh, rezultatele, vedem uh, impactul cadrului privitor la calificare și ceea ce este foarte interesant și poate să contrabalanceze cadrul uh, politic este că uh, impactul lui nu va fi la fel de hotăritor. De deci aceea e important să menționăm că patru ani pentru un asemenea proiect este puțin pentru a vedea consecințele. Nu putem decât să trecem în reviste factori anecdotici. De aceea ne-am concentrat pe trei categorii de consecințe. pentru a vedea care sunt rezultatele acestei activități și în ce fel vor duce ele la creșterea transparenței și în ce fel uh, vor face să crească mobilitatea. Uh, vedem că întregul proiect uh, progresează conform planificării o mulțime de activități, atât în cadrul statelor membre cât și la nivel european, uh, respectă recomandările. O neajuns important este nerealizarea pasului 2 și rezultatul, rezultate de până acum sunt promițătoare, dar deocamdată insuficientă pentru a asigura realizarea obiectivelor principale. În privința impactului asupra obiectivelor principale, nu poate fi uh, văzut suficient de clar în acest moment. Uh, urmează să studiem ce se întâmplă după aplicarea recomandărilor. Ultima parte privește concluziile ce putem vedea este că implementarea acestui cadru este un proiect uh, amplu european de mare importanță, atât la nivel național cât și la nivel european. Putem uh, susține că implementarea lui poate fi considerat un exemplu bun de bună funcționare a coordonării uh, aceasta ar fi concluzia principală. Cu toate acestea există uh, și o seamă de puncte critice, de concluzii pe care trebuie să le tragem și care devin uh, uh provocări uh, serioase pe viitor. Uh, legătura dintre IQF și obiectivele europene nu este poate foarte explicită. Eh, trebuie să explicăm mai bine în ce fel acest cadru va contribui eh, la îmbunătățirea, eh, de pildă, a învățării pe toată durata vieții. și în ce fel va avea consecințe asupra ocupării forței de muncă și a pieței muncii. După cum am menționat, sunt, există diferențe între statele membre, iar în stadiile inițiale aceste diferențe influențează asupra întregului proces. Există și o discrepanță între sistemele în cinci eh, trepte și recunoașterea calificărilor profesionale între sistemele care pornesc de la 8 trepte. Există și o serie de dificultăți de ordin tehnic în privința procesului de referință, dificultăți care privesc legătura dintre descriptori și capacitatea de a planifica procesul de formare continuă. Există și o lipsă de proceduri privitoare la învățământul informal și care împiedică permeabilitatea uh, între diverse subsectoare. o atenție insuficientă acordată metodelor informale de obținere a unor calificări. Se pare că e greu să fie implicați purtătorii de interes din afara sistemelor de învățământ. Uh, o provocare majoră este să avem o piață a muncii care să fie implicată în implementarea acestui uh, cadru. Într-un număr de țări s-a găsit această posibilitate. Faptul se datorează și uh, lipsei de interes din partea angajatorilor pentru acest proces de uh, formalizare a calificărilor și trebuie insistat pe dialogul dintre sistemul de educație și piața muncii, uh, ceea ce uh, propune, ceea ce presupune recunoașterea calificărilor. Deocamdată trebuie să obținem asigurări că aceste prevederi vor fi incluse în fiecare certificat de calificare. Am studiat uh, cazuri uh, din care rezultă că chestiunea cheie este că o calificare uh, trebuie să se bazeze pe un sistem similar în toate statele membre. Toate aceste probleme pot uh, pune în pericol implementarea cadrului european de calificare, mai ales lipsa de încredere reciprocă. Și pentru a face să crească această încredere, o prioritate este ca toți cei interesați să uh, se grăbească să implementeze al doilea stadiu al acestui cadru. Există, deci, un cadru european de calificare, dar încă nu este pe deplin implementat și uh, trebuie să accentuăm impactul întregului proces. Iată, aveți o schemă uh, care uh, compară situația recomandată cu situația curentă și vedeți că e vorba de uh, o concentrare a atenției asupra celui de-al doilea stadiu de la care se așteaptă rezultate. Cu cât uh, se va dezbate mai bine implementarea acestui cadru, uh, cu atât vom reuși să obținem uh, un impact superior. Așa că ajung acum la recomandări. primul set de recomandări adresate Parlamentului European, Comisiei Europene și altor instituții europene este să continue mandatul uh, grupului de uh, consultanță după uh, luna aprilie 2013, astfel încât agenda lui să se orienteze cu precădere în direcția pieței muncii. De asemenea, uh, e necesar să se clarifice în ce fel un dialog mai intens cu piața muncii ar putea avea o contribuție importantă. Acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte, însă e nevoie să se ia de pe acum măsurile corespunzătoare. De asemenea, evaluarea pe care o face uh, luna viitoare Comisia Europeană va trebui să includă și perspectiva felului în care acest cadru va contribui la atingerea obiectivelor principale ale agendei 2020. Se recomandă de asemenea să se clarifice mai bine în ce fel cadrul european de calificări contribuie la atingerea acestor obiective, eh, definind mai clar și obiectivele intermediare. Se recomandă de asemenea să se crească implicarea altor direcții eh, generale ale Comisiei și să se alinieze instrumentele europene în măsură mai mare. astfel încât să se uh, diminueze discrepanțele dintre cele două sisteme practicate actual către statele membre. Uh, recomandarea privește creșterea concentrării asupra celui de-al doilea stagiu uh, asupra definirii unor termene și uh, precizării unor uh, linii directoare. Se recomandă de asemenea să se dezvolte și să se implementeze mai mult rezultatele acestor proceduri, asigurând o calitate a sistemelor în toate sectoarele învățământului. Statelor membre li se recomandă să facă să crească implicarea pieței muncii și să stimuleze dialogul. Se recomandă să se lucreze asupra celui de-al doilea stadiu de referință, să crească transparența, Se recomandă de asemenea să se construiască un sistem de învățământ bazat pe sisteme care să asigure calitatea în toate sectoarele învățământului și să se eh, lucreze asupra uh, validării învățământului non-formal și informal. Uh, avem uh, acum uh, ocazia să comentăm, să punem întrebări. Mulțumim! Mulțumesc că avem raportul uh, în față și cred că fiecare dintre noi vom uh, analiza acest raport pentru că sunt foarte multe uh, informații interesante care sunt importante pentru Germania, de exemplu, sau poate pentru alte țări mai puțin interesante. La noi se vorbește despre neechivalarea bacalaureatului cu un, o formare profesională, pentru că acesta ar trebui să aibă o valoare mai mare. Aceste chestiuni sunt de actualitate în Germania, nu știu care este situația pentru alte țări. Ar fi bine să facem o analiză și eventual să purtăm o discuție pe această temă. Vă mulțumesc pentru această activitate, însă după ce aproape că ne-ați omorât cu textul dumneavoastră, nu știu dacă vom putea reacționa atât de repede pentru a putea pune întrebările pertinente. Dorești, nu crești dacă e cineva în măsură să pună o întrebare țintită Deci am fost uh, răpuși de raportul dumneavoastră și acum trebuie să ne asumăm ceea ce am ascultat. Am uh, urmărit raport, raportul pe hârtie. Este interesant pentru țările noastre. Problemele sunt diferite peste tot. Mulțumesc foarte mult uh, colaboratorilor dumneavoastră și vreau să recomand colegilor să se uite din când în când la raportul dumneavoastră, pentru că este într-adevăr interesant. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, pe care l-am amânat de azi dimineață pe această după-amiază, rețelele de telecomunicații transeuropene și abrogarea deciziei respective. Domnul Fontana este raportor, I3 este raportor pe fond. Vom da un aviz, îl rog pe domnul Fontana să își prezinte ideile originale la acest raport. Grazie Presidente. Intanto vi ringrazio per Mulțumesc foarte mult pentru uh, înțelegerea dumneavoastră, pentru că n-am fost aici în această dimineață și pentru faptul că ați amânat acest punct pe ordinea de zi de după amiază. Îmi permit uh, să fac o mică paranteză și uh, să lansez un apel la adresa dumneavoastră, doamnă președinte, pentru că a existat, uh, după cum știți, a fost un cutremur în regiunea din care vin eu săptămâna trecută și în această dimineață care a făcut foarte multe victime și deci uh, aceasta a schimbat oarecum calendarul nostru, de asemenea și patrimoniul cultural al zonei noastre Um, de exemplu, Mirandola în provincia Modena a fost afectată, tot în Emilia. Trebuie însă să um, discutăm acum despre acest subiect la nivelul Parlamentului italian, pentru că și la nivel cultural va fi nevoie de un ajutor uh, pentru aceste regiuni. S-au pierdut uh, foarte multe um, tezaure artistice din această, din acea zonă din cauza acestor evenimente, deci este o zi oarecum specială. Pe lângă aceasta, lăsând aceasta deoparte, haideți să trecem la aviz. Aș vrea să spun că acest aviz este extrem, destul de important, pentru că se referă, de exemplu, la strategia de creștere a acoperirii în bandă largă uh, a Europei până în 2020. Și se încearcă tocmai uh, o acoperire universală cu 30 de megabits și, în orice caz, o legătură internet pentru minim 50% din gospodării cu o rapiditate de conexiune de peste 100 de megabits. Aceasta este, sigur, o propunere de regulament extrem de importantă, pentru că știm cu toții că uh, Europa, dacă dorește să-și regăsească nivelul de competitivitate necesar la nivel economic, va trebui să se dezvolte, mai ales în domeniul tehnologiei uh, informatice și are potențial să facă acest lucru. Este evident că în această propunere noi, Comisia pentru Cultură, vom trebui să încercăm să Uh, lucrăm asupra motivației pe care am stabilit-o și eu uh, pentru proiectul meu de aviz, care este momentan o schiță, dar pe care îl vom completa. Deci va trebui să plecăm de la premiza că cultura este un motor pentru dezvoltare în întreaga Europa și din punct de vedere economic și că deci de aceea este nevoie să uh, încercăm să dăm un imbolt prin această propunere în uh, ceea ce privește inovarea tehnologică și acoperirea uh, domeniul internetului. Aceasta, aceste acoperiri și de asemenea trebuie să ținem cont și de universități care sunt oarecum floarea de la butonieră pentru noi, uh, care sunt așadar un lucru cu care ne mândrim și toate universitățile au nevoie de această conexiune în bandă largă. Această propunere țintește o dezvoltare tehnologică pentru viitor. Eu cred că pe lângă acestea va fi nevoie de câteva amendamente pentru a încerca să ne amintim și de pe lângă universități de zonele ultraperiferice sau periferice, zonele în dificultate uh, Mă gândesc aici la zonele muntoase sau la zonele ultraperiferice care au dificultăți cunoscute în acoperirea de acest gen. Deci este evident că sunt la dispoziția dumneavoastră pentru toate imboldurile sau sugestiile pe care le aveți din partea colegilor, pentru că, că acestea vor contribui uh, la o ameliorare cu siguranță a situației la o Europa mai uh, dezvoltată din acest punct de vedere. Peste o lună aproximativ vom avea o discuție pe 19 sau 20 iunie și după aceea acest aviz va fi votat în septembrie. Deci uh, eu sper să avem o colaborare foarte bună pentru că este o temă extrem de importantă. Suntem cu toții cred, destul de pozitiv față de o astfel de propunere, având în vedere importanța subiectului și aștept contribuțiile dumneavoastră la discuție. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc, mulțumim pentru această prezentare, o primă prezentare a ideilor. Dorește cineva să intervină? Sabine, te uiți, te uiți la mine. Te rog. Da, Rețelele TNT transeuropene sunt un aspect foarte important în uh, dezvoltarea subiectelor uh, pe care le-am dezbătut în această dimineață și cred că este foarte important să avem mijloace necesare și pe viitor, pentru că la ora actuală statele membre se află unele dintre ele într-o situație financiară foarte uh, tristă, iar uh, construcția de infrastructură trenează, mai ales în mediul rural și este foarte important să intervenim și să epuizăm posibilitățile care există, să avem creștere economică, într-adevăr, dar să avem și diversitate culturală în beneficiul uh, sectorului educațional, de exemplu. Avem nevoie de aceste mijloace și cred că este foarte important ca prin facilitatea Connecting Europe să creăm uh, posibilități uh, de dezvoltare, să oferim impulsurile necesare, iar în acest context consider că vom coopera foarte bine. Bun, uh, Trebuie să ne axăm pe potențialul enorm care există în acest domeniu și dacă e să discutăm despre investiții, e nevoie cam de vreo 270 de miliarde de euro. E o lacună investițională. Nu știu cum o acoperim, sigur nu cu acest program singur, dar e foarte important ca în concurența internațională să ne menținem poziția nu doar în plan economic, ci și în plan cultural. Deci, să reușim să ne dezvoltăm și în această direcție. Mi se pare că avem un potențial mare pentru sectorul educației și formării, pentru că avem uh, pregătire uh, școlară, dar și pregătire profesională. Uh, teme precum europeana sunt ceva de la sine înțeles, deja nu mai e nevoie să menționez asta la comisia noastră. Eu nu cred că vom reuși fără mijloacele necesare și sper ca pe viitor uh, să reușim să extragem ceva din uh, uh, fondul structural, din fondurile structurale și din fondul agricol pentru rețelele de telecomunicații. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Ne învârtim în același context. În această dimineață ne-am îndreptat exact în aceeași direcție cu dezbaterea. Iată, e un subiect care ne afectează zi de zi în viața noastră. Mulțumesc pentru prezentare, mulțumesc pentru scurtul dialog pe care l-am avut. Domnule Fontana, dumneavoastră elaborați documentul, după care noi... Stați puțin să verific calendarul. După care noi, în iunie, vom uh, asculta opinia noastră pe 19 și apoi vom vota. mereu când mă gândesc la asemenea programe precum e-learning, mi-am dat seama, îmi dau seama că deja progresasem în acest domeniu, dar avem nevoie rețele de telecomunicații, altfel nu avem niciun fel de e-learning. Mulțumesc foarte mult, o zi lungă, foarte încărcată. Vai de mine, dar este cineva aici din partea comisiei. Îmi cer mii de scuze. Vă rog, vă rog și mă bucur să vă văd aici. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Să știți că mă bucur foarte mult că sunt aici, chiar dacă e o oră târzie. Suntem la ultimul punct, dar iată, suntem uh, tari pe poziții noi cei de la comisie. Nu am auzit niciun fel de întrebare în sală. Vreau să-i mulțumesc însă domnului Fontana pentru sprijin, pentru felul în care a rezumat propunerea, subliniind uh, importanța acesteia pentru cultură și educație, după cum s-a spus pe bună dreptate. E foarte clar că instrumentul e-learning, instrument educațional, are nevoie de internet în bandă largă. Serviciile în bandă largă sunt interconectate. Vitezele mai mari oferă servicii mai bune, serviciile mai bune. Uh, de asemenea, uh, lasă loc uh, vitezei crescute. Deci, E nevoie de internet de bună calitate pentru ca rețelele să funcționeze, rețelele educaționale. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați subliniat importanța acestui sector pentru educație și cultură. Mulțumim Comisiei! Ați fost și în această dimineață, acum știu că ați revenit mi se pare extraordinar că, iată, Comisia e interesată de activitatea noastră, mai interesată decât uh, am constatat noi în această dimineață. Retragem parte din critica noastră. Ne bucură faptul că sunteți aici. Uh, să știți că intermediarea dumneavoastră este foarte bună. Mereu, mereu vă readuce alături de noi. Mulțumesc încă o dată tuturor, mulțumesc interpreților și vreau să vă atrag atenția că ne revedem. Ba nu, mai trebuie să vă spun ceva. Coordonatorii s-au reunit Ați primit un e-mail, ați primit dosare și știți care este rezultatul acestor, acestei reuniuni a coordonatorilor. Am uh, distribuit un raport, în rest a fost vorba doar despre delegații și despre ridicarea rezervelor și uh, cetă cetă cetățenia europeană. Nu mai sunt diverse, foarte bine. Ne revedem pe 19 iunie este din nou o zi în care ne vedem și dimineața și după masă o zi întreagă. Mulțumesc, o seară plăcută tuturor, la revedere și mulțumesc interpreților, nu știu dacă am spus-o sau nu.